Yes. Mhm. Ladies and gentlemen, dear colleagues, let us begin. Uh, our first. Dragi colegi, haideți să începem. Primul punct pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu președinția și vreau să spun bun venit domnului ministru aici la Comisia Jurii. Vă dau cuvântul, domnule ministru. Thank you, Chairman. Dear Chairman, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, domnilor și domnilor deputați, voi continua în limba mea maternă. Um, Man ir liels gods būt šodien un šeit informēt jūs par Latvijas este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă spune care au fost progresele înregistrate de președinția noastră în domeniul justiției. La începutul anului, când v-am informat în legătură cu planurile președinției noastre, v-am spus că activitățile în domeniul justiției sunt din ce în ce mai interconectate cu creșterea economică și cu întărirea pieței unice interne. Iată de ce una dintre prioritățile și sarcinile noastre a fost aceea de a ne aduce contribuția la dezvoltarea unei Europe mai competitive. Ținând cont de această prioritate, am continuat munca noastră în domeniul justiției. La ora actuală este uh, mai bine să facilităm accesul la justiție atât pentru cetățenii cât și pentru companii și să reducem a, birocrația. Este esențial să reducem și costurile pentru procedurile uh, în justiție, pentru a facilita proceduri la nivel transfrontalier. Așa cum și creșterea economică a fost una dintre prioritățile noastre, aceasta a devenit o prioritate esențială a președinției noastre. Am acordat o deosebită atenție propunerilor pe care le-am primit și am să enumăr câteva dintre ele. Modificarea regulamentului solvabilitate, reforma în ceea ce privește brevetele, în al treilea rând, regulamentul pentru abolirea cerințelor de legalizare a documentelor publice, modificarea regulamentului în ceea ce privește țările de despăgubire cu valoare redusă și uh, alte recomandări. De asemenea, drepturile acționarilor și directiva pentru compania unică. În sfârșit, chestiuni care au de-a face și cu uh, procedurile generale în justiție și accesul țărilor terțe la Convenția de la Haga în ceea ce privește uh, drepturile copilului pot să notez cu satisfacție faptul că am reușit să facem multe progrese până acum și am venit aici tocmai de la întâlnirea pe care am avut-o la Luxemburg, la ultimul Consiliu de Ministri. Experții noștri au făcut multe eforturi pentru a merge cât mai departe cu putință. 13 martie a fost o dată foarte importantă pentru noi, pentru că Consiliul a adoptat acordul politic la care se ajunsese cu Parlamentul European în ceea ce privește modificarea procedurilor de insolvabilitate. Aceasta ne asigură o procedură mai modernă, transfrontalieră, atât pentru cetățeni cât și pentru companiile din cadrul UE. Cred că este esențial ca acest regulament să aibă o a doua oportunitate pe care să o ofere companiilor care trec prin dificultăți financiare deosebite pentru a rezolva procedurile de faliment și pentru a trece la declarația de insolvabilitate. De asemenea, în aprilie am organizat o dezbatere la nivel internațional uh, referitoare la regulamentul insolvabilitate, tendințe actuale și perspective de viitor. Au participat mulți actori din domeniul universitar, al Parlamentului European, um, actori implicați în domeniu. Toată lumea a luat cuvântul în această dezbatere pentru a împărtăși experiențele lor și diversele practici existente la nivel național în domeniul insolvabilității. Una din realizările cele mai importante pe care le-aș menționa aici este faptul că, alături de Parlamentul European și de Comisia Europeană, am reușit să completăm reforma mărcii comerciale. Aceasta ne va asigura faptul că sistemul existent va deveni mai modern și înregistrarea va fi mult mai facilă pentru companii. Sistemul, prin urmare, va fi mai eficient și costurile vor fi reduse în consecință. În acest domeniu aș vrea să mulțumesc și doamnei Wikstrom, care nu este aici astăzi, dar profitând de faptul că întâlnirea aceasta este transmisă în direct pe net, aș vrea să-i mulțumesc în direct. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, Acestea au fost foarte importante pentru președinția noastră. Pe 3-4 martie am organizat o conferință pe această temă pentru a vedea, vedea care sunt ultimele dezvoltări și tendințe în Europa și în lumea întreagă. Evenimentul a avut o participare crescută și Chiar și directorul general al Organizației Internaționale pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală au fost prezent acolo. Președintele OHIM, care a luat cuvântul în cadrul dezbaterii. De altfel, a fost o întâlnire la nivelul cel mai înalt cu putință. După uh, îndelungi dezbateri la nivelul experților. Chiar ieri, la Consiliu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește regulamentul pentru eliminarea cerințelor de legalizare a documentelor publice oficiale. Cred că este un instrument foarte practic care facilitează practic mobilitatea, mobilitatea la nivel european și permite utilizarea documentelor de stare civilă în cadrul UE, fără a spori birocrația și reducând costurile, practic ajungând la Europa mai prietenoasă pentru toată lumea. Sper că în curând să începem și trialogul pe această temă și în curând vom vorbi probabil de adoptarea acestui instrument. Un alt element important, avem um, uh, discuții la nivel tehnic și politic pentru a ajunge la un acord între dorințele dumneavoastră și ale Consiliului referitoare la procedura pentru cereri de despăgubire de valoare mică și sper să um, reușim să atingem un compromis în ultimele două săptămâni ale președinției. În calitate de ministru al justiției, ar fi o adevărată onoare pentru mine Dacă una dintre reușitele cele mai importante ale președinției noastre ar putea fi un acord uh, pentru simplificarea procedurilor în uh, teme penale la nivel transfrontalier. Și aș vrea să mulțumesc doamnei uh, Göringer de Odenberg pentru munca pe care a făcut-o în cadrul acestui dosar. Pentru a avea mai multe progrese în domeniul justiției, cred că ar trebui să încurajăm utilizarea tehnologiilor moderne. În cadrul procedurilor transfrontaliere, utilizarea videoconferinței, de exemplu, poate grăbi procedurile și reduce costurile. Iată de ce salut faptul că ministrii de justiție au adoptat recomandările Consiliului pentru utilizarea videoconferinței și, practic, instanțele moderne din punct de vedere tehnologic sunt uh, o soluție de viitor și așteptăm să facă progrese în acest domeniu foarte rapid. Președinția cunoaște exemple de acest gen. Există multe țări care utilizează practic um, videoconferințele în mod foarte activ, printre care și țara noastră. Dacă la început instanțele erau un pic reticente, la ora actuală nu mai există judecători care să critique o astfel de metodă. Aceasta facilitează practic accesul în instanță și uh, reduce povara uh, cazurilor în justiție. Este un instrument foarte bun care ne-a ajutat să îmbunătățim um, felul în care funcționează justiția la noi. Președinția a fost foarte activă și în domeniul uh, comercial pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și a crește competitivitatea. Pe 25 martie, statele membre au adoptat compromisul referitor la directiva pentru drepturile acționarilor și aceasta ne oferă mandatul pentru începerea trialogului. Propunerea prevede o implicare mai mare a actorilor și a companiilor listate la bursă, lucru care este esențial în contextul crizei actuale. Dacă ținem cont de importanța acestui dosar, am organizat și o conferință la noi acasă pentru îmbunătățirea competitivității în epoca digitală. S-au uh, dezbătut acolo o serie de probleme, printre care și cele pe care le-am menționat aici. Am uh, discutat despre noile elemente care apar în ceea ce privește guvernanța corporativă, utilizarea tehnologiilor IT și alte elemente importante pentru investitori, pentru um, organismele uh, de guvernare și așa mai departe. Pe 28 mai s-a ajuns la un acord la Consiliu și s-a acordat mandatul pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European în ceea ce privește uh, directiva pentru compania cu un singur angajat. Cred că este o chestiune practică importantă care va permite uh, înființarea companiilor uh, mult mai ușor decât până acum și va permite înregistrarea companiilor online cu costuri pentru companiile care au capital de doar uh, un euro. Și aceasta a fost una dintre prioritățile președinției noastre. Bineînțeles, uh, fiecare țară își va menține o plasă de siguranță pentru a evita abuzuri în sistem. Noi am avut experiențe foarte bune cu astfel de proceduri în trecut. Vom continua munca și cu reforma curților generale pentru a întări drepturile cetățenilor în instanțe. Consiliul a ajuns la un acord și în ceea ce privește procedura pentru numirea unor judecători suplimentari. Pe măsură ce reforma va intra în vigoare, se va ține cont și de această nouă procedură. Vreau să vă mulțumesc acum pentru tot ajutorul pe care l-ați oferit lucrând împreună în acest domeniu. Am cooperat timp de șase luni de zile. Am încercat să ascultăm punctul dumneavoastră de vedere în cadrul dialogului permanent pe care l-am avut și am încercat să găsim o soluție comună înainte de a ajunge la un acord în Consiliu. Ne-am dorit să avem un acord în a doua lectură foarte rapid între Parlament și Consiliu, dar din păcate n-am reușit să o facem. Însă Consiliul va încerca să se adapteze uh, la Consiliul care va avea loc pe 23 iunie. Vorbeam despre uh, reforma Curții de Justiție Europene. Noi am încercat să uh, avem o perspectivă de viitor și să uh, ținem cont de viitorul Uniunii Europene pe termen lung, nu doar pe un termen scurt de 4-5 ani. Sunt convins că mai departe, pe viitor, vom reuși să vedem și rezultatele acestei reforme și ne vom da seama că ea este cu adevărat necesară. Ar putea include și elemente procedurale de reformă și uh, cele referitoare la funcționarii de la curte. Chiar ieri, în președinția, a adoptat faptul că um, Uniunea Europeană va aplica Convenția de la Haga din 1980 pentru drepturile copiilor care au fost răpiți pentru Andorra și Singapore. Pentru noi este foarte important faptul că am făcut un pas înainte pentru protecția copiilor la nivel internațional. Am avut uh, o ultimă întâlnire a Consiliului sub președinția noastră chiar ieri la Luxemburg. Această perioadă de șase ani a reprezentat uh, o adevărată onoare și o provocare în același timp pentru mine, și, bineînțeles, salut progresele și realizările pe care le-am făcut, dar sunt, pe de altă parte, și un pic trist și am o senzație de goliciune, într-un fel, pentru că această echipă minunată pe care am avut-o și cu care am lucrat în această perioadă de șase luni, o perioadă încărcată, foarte dură, în care ne-am grăbit uh, foarte mult pe multe dosare, probabil că se va transforma în altceva. Însă am amintiri foarte plăcute uh, despre această perioadă și v-aș dori tuturor să aveți astfel de experiențe într-un fel sau altul. Suntem convinși că viitoarea președinție luxemburgheză va fi uh, la fel de bună și va avea la fel de multe reușite ca și noi. În încheiere aș vrea să mulțumesc Parlamentului European, vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru cooperarea pe care am avut-o, pentru propunerile pe care le-ați făcut și pentru faptul că astăzi, iată, putem să ne întâlnim. Mulțumesc! We thank you, Mr. Minister. Mulțumim, domnule ministru. Vă mulțumim pentru această prezentare generală a activităților pe care le-ați întreprins în cadrul președinției dumneavoastră în ultimele șase luni. Totuși e vorba aici de un schimb de opinii, așa că am să dau acum cuvântul colegilor comisiei noastre dacă doresc să intervină și să facă comentarii. Mrs. Deringer. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Doamna Geringer. Chciałam pogratulować. Mulțumesc, domnule președinte. Eu țin să felicit din inimă președinția tonă. Ați obținut foarte multe lucruri concrete, ați lucrat într-un mod foarte eficient și vreau să vă felicit și pentru entuziasmul de care ați dat dovadă. Dumneavoastră v-ați înhămat practic la această muncă cu foarte mult entuziasm. Iar uh, cei care vă vor urma nu vor avea o sarcină prea ușoară. Deci dumneavoastră chiar ați uh, făcut foarte multe lucruri. Uneori când o țară preia președinția pentru prima oară, lucrurile se desfășoară mai bine decât în cazul altor țări care au deja experiență în domeniu. am avut ocazia de a participa la trialoguri, atât uh, Pachetul adoptat de comisia noastră în această dimineață au fost niște negocieri foarte dificile, foarte problematice și ne, temem, ne temeam la un moment dat că acest dosar nu se va încheia în timpul președinției letone. Însă iată totuși că s-a ajuns la un rezultat final. Deci avem speranțe și în ceea ce privește trialogul de săptămâna viitoare cu privire la cerile de despăgubire cu valoare redusă. M-aș aștepta uh, la un miracol din partea dumneavoastră, deoarece, din păcate, încă suntem destul de departe uh, față de poziția Consiliului. Însă vă cunosc talentul diplomatic și sper ca reuniunea să fie încununată de succes și lumina reuniunii de ieri. Deci, încă o dată, felicitări și trebuie să vă spun că a fost o adevărată plăcere să pot colabora cu o astfel de echipă. Mulțumesc. Mr. Karim. Domnul Karim. Minister, thank you very much. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit aici, în fața comisiei noastre parlamentare. Eu salut munca considerabilă și acțiunile considerabile pe care le-a întreprins președinția letonă în ultimele șase luni. Există două chestiuni cu privire la care aș dori informații suplimentare din partea dumneavoastră și sper că asta ne va permite să ne planificăm acțiunile și pe viitor. Prima chestiune, un dosar care trece acum prin sistem și anume un dosar privind Curtea Europeană de Justiție și numirea judecătorilor. Pe mine m-ar interesa uh, să știu exact uh, în ce stadiu se află acest dosar la Consiliu, în ce măsură credeți dumneavoastră că este o marjă rapidă de manevră și care sunt și neajunsurile uh, pe care le-ați putut detecta în urma demersurilor treprise de președinția letonă? În al doilea rând, în momentul de față putem spune că există o prăpastie între cetățeni și instituțiile europene. Știu că există încercări la nivel european de a lua măsuri pentru a ne asigura că și parlamentele naționale au un cuvânt de spus mult mai important în ceea ce privește activitatea Uniunii Europene. Din discuțiile pe care le-ați avut dumneavoastră în timpul președinției, aș vrea să știu dacă ne puteți da vreun sfat în legătură cu uh, aceste lucruri, deci cum am putea progresa și pe acest uh, uh front. Domnul Buda acum. Domnule președinte, mulțumesc. Îmi se scuze pentru întârziere, însă am avut alte angajamente la o altă comisie, unde eram shadow raportor. Aș vrea și eu să felicit președinția letonă pentru modalitatea în care și-a desfășurat activitatea în aceste șase luni de zile și în același timp să-mi exprim uh, un regret legat de faptul că, se, că cele șase luni de zile au trecut atât de repede, parcă fiecare zi a trecut uh, mai repede decât uh, în alte dăți. Uh, am avut și ocazia împreună cu doamna raportor să lucrăm uh, cu președinția pe um, un dosar, un dosar extrem de complicat în același timp și um, aș spune eu totuși uh, acel dosar oferă o bună oportunitate de a demonstra odată în plus că discutăm de o Uniune Europeană care are interese comune, de cele 28 de țări care au posibilitatea de a se contopi să spun așa, într-o singură Uniune um, Europeană și să nu avem de-a face uh, Uh, cu o situație care să ne ducă la concluzia pe care a spus-o antevorbitorul meu că suntem departe de la nivelul instituțiilor europene de cetățenii europeni și aici mă refer evident de ceea ce înseamnă această procedură de judecare a cererilor cu valoare redusă, small claims, uh, pe care eu mărturisesc că îmi exprim speranța că poate, poate vom reuși să finalizăm săptămâna viitoare toate discuțiile, pentru că a rămas uh, în suspans, să spun așa, sau în, în dezbatere o chestiune foarte importantă legată de uh, cererile care vizez, vizează uh, dreptul muncii și anume situația în care un cetățean european își desfășoară o activitate într-un alt stat membru, să aibă posibilitatea să se întoarcă acasă și să facă procedura împotriva angajatorului rău plannic. A procedat de altă manieră și sunt extrem de, de preocupat de chestiunea asta și de afectat, vă spune, de țările care se opun la a accepta această procedură înseamnă a uh, accepta practic o formă nouă de sclavagism, pentru că nu pot să accept, în opinia mea, că poate să existe un cetățean european care să-și desfășoare o activitate pentru care nu este plătit și noi ca și instituții europene, ca și reprezentanți a instituțiilor europene, să nu punem la îndemână acelor persoane instrumente prin care să-și apere drepturile. De asta discutăm până la urmă. Este o bună ocazie pentru noi să demonstrăm că toți sau toate cele 28 de state au un singur interes, acel interes de a proteja cetățeanul și că până la urmă acest lucru um, ne unește. Dincolo însă de toate acestea, vă felicit pentru activitatea depusă și cu siguranță, cum spunea și doamna Geringer, cei care o să vă urmeze o să aibă mult de lucru după dumneavoastră. Mulțumesc! I do not see any other request for... Nu mai văd nicio altă cerere de intervenție. Domnule ministru, doriți să reacționați la întrebările puse? Yes, thank you. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru cuvintele atât de amabile pe care mi le-ați adresat și vă mulțumesc și pentru întrebări. Îi mulțumesc încă o dată, doamne Göringer, pentru colaborarea bună pe care am avut-o și sperăm să putem continua, practic, această colaborare și uh, într-un alt format, deși nu vom mai fi, uh, nu, ma, nu vom mai avea președinția Uniunii Europene. Să sperăm să avem și alte ocazii de colaborare. Acum, referitor la întrebarea domnului Karim, în ceea ce privește reforma Curții Europene de Justiție. E o chestiune destul de complicată, după cum știți și dumneavoastră. De o parte, dacă ne gândim la perspectiva pe termen scurt, am putea aborda această chestiune ca fiind o măsură lipsită de popularitate, care n-ar da roade prea curând. Însă ar, am dat dovadă de lipsă de viziune, dacă nu am ține cont, practic, de contextul mai general. Lucrurile trebuie văzute dintr-o perspectivă pe termen lung. Ar trebui să ne dăm seama că există o serie de cauze. Eh, practic, acum există, uh, am putea zice, un număr mult prea mare de, ca, de, de, de, de cauze. Deci, uh, curtea practic este blocată din cauza faptului că există atâtea cauze. Și cine are de suferit? E bine, cetățenii, uh, companiile, unor pierderile se cifrează la miliarde de euro și știți că de multe ori soarta acestora depinde de hotărârea Curții de Justiție. Deci, impresia e că cu o mână dăm și cu alta luăm. Termenele de așteptare sunt costisitoare. Procesele durează mult prea mult și nu le putem scurta doar prin reforme procedurale. Trebuie uh, crescut numărul de judecători. Însă știți cum e când vrei să obții totul prea ieftin, plătești de două ori, practic. Însă asta e, unele lucruri costă. Știți că actualul sistem al curții își are propriile trăsături, e un sistem care are propria sa funcționare. Uh, dar dacă noi nu ținem cont de ce se va întâmpla pe termen lung, lucrurile deocamdată nu vor face decât să se înrăutățească. 12 judecători pentru început. Avem de asemenea curțile civile, judecători care se devin judecători în Tribunalul General și încă 9 judecători suplimentari, deci 28 în total. Asta e perspectiva pe termen lung, oricum și ce s-a întâmplat și cu personalul Curții de Justiție. Dacă va crește sau va scădea. După ce curtea va fi de acord cu reforma, atunci vor intra în joc și jurislingviștii, la unii va crește numărul de personal, la alte departamente va scădea, însă asta va depinde și de hotărârile luate de judecători. Deci e ce pot să vă spun legătură cu această reformă. Registrul uh, cauzelor a funcționat destul de bine deocamdată. În Consiliul din iunie cred că se va discuta despre asta, dacă nu mă înșel, la, la următoarea reuniune a Consiliului de Afaceri Generale. În orice caz, Eu sper că la quadrilog uh, să se întâmple lucrurile așa cum trebuie. Acum cealaltă întrebare, cum să uh, umplem practic această prăpastie care există între cetățeni și instituții? Cum să corectăm această problemă? Și cum să apropiem mai mult cetățenii de Uniunea Europeană de instituții? Această chestiune se referă la procesele noastre legislative, la cât de transparente, de actualizate sunt acestea, de cât de previzibile sunt și de cât de accesibile le sunt acestea cetățenilor. Întrebarea e dacă cei care urmăresc această ședință online, de exemplu, dacă ei consideră că acest proces e transparent sau nu. Poate că unii dintre ei se gândesc că da, Însă mulți cetățeni europeni nici nu știu unde și are originea legislația, nu cunosc procesele care se află în le inițiativelor legislative. Mulți nu sunt conștienți de faptul că unele inițiative care sunt în spatele legilor sunt uh, inocente, în timp ce altele sunt uh, practic determinate de grupurile de presiune de lobbyști. Deci cetățenii, bineînțeles, își doresc mai multă transparență, mai multe informații. Și mai ales în ceea ce privește originea inițiativelor legislative, aici clar avem multe de făcut. Acum, ultima întrebare. A fost puțin mai complicată. Deci, domnule Buddha, mi a pus o întrebare puțin mai grea în legătură cu drepturile lucrătorilor. A, ah, da, era și o întrebare legată de cele despăgubire cu valoare redusă. Negocierile sunt în curs cu statele membre în ceea ce privește acest dosar. Din păcate, lucrurile nu avansează atât de rapid precum speram noi, însă majoritatea statelor membre cred că trebuie făcută o evaluare juridică serioasă. Poate că asta nu va dura prea mult, de deci sperăm să nu dureze prea mult pentru a găsi un compromis și sperăm ca președinția luxemburgheză care va prelua dosarul să aibă mai mult succes. Es gribu paspēt. Un... Nu redzēt, man te saka priekšā, ka mēs gribam vēl paspēt vienoties. <laughs> Lai gan. Asistenta mea îmi spune că sperau să sperăm totuși să avem un acord. Nu mai avem decât câteva săptămâni până la începutul lunii iunie, însă cine știe, poate că va fi posibil. Deci asta referitor la procedura privind cele de cu valoare redusă. Și acum drepturile angajaților, lucrătorilor. Din păcate, domnule Buda, eu nu sunt atât de competent încât să mă refer și la acest subiect astăzi. Eu am vorbit despre reforma curții generale, despre prăpastia între cetățeni și instituții. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult oricum. As I do not see any other... Domnul Svoboda, nu văd să mai ceară altcineva cuvântul, de aceea, domnule președinte, aș vrea și eu să mă alătur colegilor care v-au adus mulțumiri dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru toate progresele care au avut loc în ultimele 5 luni și jumătate în ceea ce privește domeniul nostru de lucru. Apreciem foarte mult această președinție pe care ați condus-o dumneavoastră și colegii dumneavoastră ați fost foarte activi și vă suntem recunoscători pentru colaborare și sunt sigur că această colaborare va fi posibilă și în afara cadrului președinției. Deci, încă o dată, mulțumiri pentru toate eforturile depuse. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.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 Dragi uh, colegi, la cererea doamnei Geringer, dacă sunteți de acord, o să trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba de procedura pentru cererile de despăgubire cu valoare mică, pentru că dânsa are alte alte obligații. Deci trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă prezint un scurt rezumat al uh, ultimelor negocieri trilaterale care au avut loc recent. Uh, adică și la următoarea ședință va fi marți uh, și sperăm și noi și președinția letonă să fim capabili să încheiem acest dosar marți. Foarte multe aspecte au fost deja convenite într-un mod care ne convine și nouă. N-am să intru în toate detaliile pentru că nu vreau să vă pierd uh, timpul, dar o să vă prezint uh, partea tehnică. Partea politică trebuie aprobată, bineînțeles, la nivel politic. Am să subliniez însă dorința evidentă de cooperare din partea Consiliului și din partea președinției letone, care a făcut presiuni consistente asupra statelor membre și a făcut uh, tot ce era posibil pentru semnarea rapidă a acordului. Mâine va avea loc o întâlnire informală unde vom afla care sunt uh, posibilitățile reale ca proiectul nostru să fie acceptat de Consiliu, dar, cum vă spuneam, totul depinde de ultimul uh, trialog, sper ultimul, care e prevăzut marțea viitoare. În ceea ce privește procedura, e vorba de o procedură nouă care va fi pusă la dispoziția cetățenilor, noutatea fiind aceea că am propus un nou plafon mult mai ridicat. Până acum procedura se aplica pentru cazuri până la 2000 de euro, noi am mărit acest uh, plafon la 10.000 de euro, astfel încât IMM-urile să beneficieze de această procedură în cadrul litigiilor transfrontaliere. Acest plafon însă de 10.000 de euro nu prea e pe placul Consiliului și s-ar putea ca din partea Consiliului să nu primim acordul, așa că avem și o variantă B, adică un plafon de 5.000 de euro pentru persoane fizice și un plafon de 5 până la 10.000 de euro pentru întreprinderi. Poate că vom ajunge să ne punem de acord doar asupra plafonului de 5.000 de euro și poate că pe viitor vom reuși să ridicăm din nou acest plafon, să nu ne pierdem, deci, speranța că aceste cifre vor putea fi acceptate pe, de către Consiliul în beneficiul IMM-urilor. În cadrul unei videoconferințe, ministrul nostru a evocat și el acest uh, subiect, pentru că în multe state membre Instanțele sunt um, echipate corespunzător pentru a organiza videoconferințe. Deci nu mai este vorba de un efort mare de adaptare în toate statele membre. Pe viitor vom cere ca utilizarea noilor tehnologii să fie disponibilă. Suntem de acord cu acest uh, postulat, dar pentru moment Consiliul nu a putut estima în ce termen s-ar putea echipa instanțele cu noua tehnologie. Totuși trebuie ca aceste termene să fie bine fixate pentru că dacă nu fixăm termene, poate că noile tehnologii nu vor ajunge niciodată să fie instalate în sările de judecată. Adică se poate amâna la nesfârșit uh, dotarea acestora. Domnul profesor Buda a luat uh, cuvântul la dinaur și s-a referit la anumite aspecte din dreptul uh, muncii. Această procedură simplificată pentru reglementarea litigiilor de mică valoare are și o parte care se referă la dreptul muncii, adică un angajat nu este plătit pentru munca lui. În aceste cazuri dorim ca procedura să fie deschisă pentru angajator. Angajatorul reprezintă partea slabă din acest proces și el trebuie să aibă acces la această procedură simplificată. Ne dorim deci o procedură simplă care să nu presupună deplasarea pentru a compara în fața unei instanțe și să evite și taxele judiciare pentru reglementarea acestor mici litigii, fiindcă altfel ele sunt pur și simplu puse deoparte, uitate, fiindcă nici nu merită luate în seamă costurile impuse de regulament, depășind uh, rambursările sperate de, pentru despăgubiri. În ceea ce privește aceste taxe judiciare, noi propunem un plafon de 5%, adică 5% din valoarea litigiului. Statele membre, bineînțeles că nu sunt încă de acord cu această propunere, fiecare stat membru are propriile tradiții în ceea ce privește definirea acestor plafoane, dar noi ne dorim să stabilim o legătură proporțională între taxele judiciare și valoarea litigiului în cauză, pentru a evita situațiile în care taxele judiciare ar ajunge până la 50% din valoarea litigiului oamenii pur și simplu ar renunța să mai meargă în instanță pentru a-și exercita drepturile. Deci ne dorim o proporție fixă între valoarea litigiului și plafonul impus asupra taxelor judiciare. Și acest uh, raport a trebuit exprimat în procente. O ultima idee se referă la problema actelor delegate și a Aici <clears throat> am să mă exprim altfel. Se prevede utilizarea actelor delegate care vor permite o mai mare independență din, din partea comisiei, pe partea comisiei. Dar aici e vorba numai de folosirea actelor delegate atunci când e nevoie de adaptări tehnice suntem de acord, dar cele delegate sunt cele mai potrivite pentru aspectele tehnice. La prima întâlnire cu Consiliul, acesta a refuzat în bloc utilizarea actelor delegate. Nu vreau decât actele punere în aplicare. Acum situația a evoluat am constatat că atitudinea față de actele delegate e mult mai uh, bună și sperăm că la, săptămâna, la întâlnirea de săptămâna viitoare să se valideze abordarea pe care o propusesem și noi inițial. Noi am vrut și să extindem în ultima instanță sfera de aplicare a acestei proceduri la cazurile foarte speciale de calomnie sau defăimare. În aceste cazuri, de obicei, se depășește cu ușurință pragul de 5.000 de euro. Deci problema e puțin sensibilă. Ne-am gândit la o procedură mai rapidă, de exemplu în cazul defăimării pe internet. Adică am vrea să defalcăm aceste cazuri, să vedem care sunt mai grave, care mai puțin grave, dar procedurile diferă de la un stat membru la altul și cred că mm, nu știu dacă există încă voința politică de a face această defalcare la Consiliu. Cred că ar fi mai bine să avem un instrument care să funcționeze performant, în care consumatorii să aibă încredere, decât să păstrăm instrumentul care este acum în vigoare și care nu satisface nevoile consumatorilor. În general, cred că am făcut un pas important în direcția corectă pentru acceptarea acestui instrument, care încă nu e perfect, dar ar putea să oblige Comisia să recurgă la evaluare în câțiva ani de exemplu pentru a crește din nou plafoanele și eventual pentru extinderea sferei de aplicare a procedurii. Asta am avut de spus, vreau doar să vă informez că la reuniunea, adică vreau doar să vă informez că marți avem ultima reuniune și vreau să vă spun care sunt dorințele noastre, așteptările noastre, ce dorim să uh, convenim cu uh, Consiliul și uh, cred că președinția Letona ne va susține. Mulțumesc. Se înscrie cineva la cuvânt? Yes, it has been exhaustive. Exhausting. A fost, da, într-adevăr, exhaustivă prezentare, um, foarte completă. Mă mulțumim, doamnă Geringer. Am o cerere similară din partea domnului Karim, care dorește să vorbească despre amendamentele la rapoartele anuale pe 2012 și 2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea, pentru că și dânsul are treabă în altă parte mai târziu. Dacă oaspeții noștri de la EPRS uh, ne vor permite, trecem la punctul 28. Domnule președinte, vă mulțumesc. Uh, că îmi permite să modific ordinea de zi în ultima instanță. Aș începe prin a vă mulțumi, prin a mulțumi tuturor colegilor care s-au obosit să citească și să depună amendamente la raportul meu. Multe dintre acestea vor consolida raportul, adică vin în susținerea dialogului pe care l-am purtat de ceva vreme încoace și colegi cu care încă nu am ajuns la o înțelegere, deși sper că vom găsi soluții, compromisuri, poate la o întâlnire a raportorilor din umbră pe care am propus să o organizez foarte curând. După cum știți, domnule președinte, subsidiaritatea și proporționalitatea sunt elemente esențiale care reprezintă punctul de pornire al oricărei noi politici propuse. De aceea este important să stabilim dacă obiectivele politice nu pot fi oare mai bine atinse la nivel național decât la nivel european, dacă în unele cazuri e preferabilă acțiunea la nivel european sau în altele este preferabil să nu acționăm deloc. În ultimul schimb de opinii ai reieșit că așa am spus-o și în raportul meu, nu trebuie să ne temem de conceptul de subsidiaritate, pentru că acesta nu diminuează um, conceptul de democrație. Parlamentele naționale sunt luate în considerare în mod corespunzător. Există probleme de implementare, de transpunere a legislației europene la nivel național și de aceea angajarea parlamentelor naționale în acest proces uh, încă din stadiile incipiente ne-ar ajuta să eliminăm problemele și de asemenea cred că putem prelua de la parlamentele naționale foarte multe idei uh, interesante. Am primit deja foarte multe idei, uh, începând de la definirea conceptului de subsidiaritate, Um, până la metode de comunicare care um, ajung până la organizarea de videoconferință și după cum veți vedea în raportul meu, am propus și o procedură cu cartonaș roșii, atunci când parlamentele naționale se poată exprima uh, preocupările legate de subsidiaritate sau proporționalitate atunci când e vorba de încălcări și mă gândesc la un, o procedură prin care atunci când mai multe parlamente naționale exprimă aceeași idee să putem uh, ridica un cartonaș roșu, dar nu știu cam câte parlamente naționale ar fi nevoie pentru asta. În acest caz s-ar putea ajunge până la respingerea legislației europene. Din amendamentele colegilor înțeleg însă că există niște Uh, ezitări în legătură cu această procedură și aștept să-mi spuneți care sunt preocupările noastre, astfel încât să le putem uh, aborda în discuțiile pe compromisuri, să găsim soluții. Dar aș vrea să reiterez că eu sprijin implicarea mai activă a parlamentelor naționale. Asta nu înseamnă că ele vor putea să uh, exercite un drept de veto la deciziile europene, dar ar trebui să respectăm și preocupările lor și să beneficiem de sprijinul lor atunci când e vorba de implementarea legislației europene la nivel național. Astăzi sau mai târziu aștept deci contribuțiile dumneavoastră pentru a avansa acest dosar. Aștept cu nerăbdare întâlnirea raportorilor din umbră pe care v-am spus o voi organiza cât mai curând posibil înainte de votul în comisie. Vă mulțumesc că am avut de spus pentru astăzi. Any requests for the floor? Mulțumesc. Doamna Kaufman. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Mulțumesc și raportorului nostru, care a subliniat că s-au introdus foarte multe amendamente. Este adevărat că și din partea mea au venit multe și aș vrea să vă prezint câteva comentarii în această dezbatere. Când am citit textul cu atenție, am avut impresia că era un fel de critică la adresa Comisiei pentru o serie de probleme, însă am senzația că până la urmă Textul acesta se concentrează pe o revizuire completă a sistemului de subsidiaritate și proporționalitate. Eu am constatat la anumite alineate că raportul merge, din punctul meu de vedere, un pic prea departe. Eu am um, analizat datele pe care le-am obținut de la Bundestagul german în legătură cu uh, verificările de subsidiaritate care au fost făcute în ultimii ani și în patru ani, în ultimii patru ani au existat 451 de documente juridice care au fost uh, înmânate unui stat și administrația Bundestagului în 157 de cazuri a hotărât să intre în detaliu pentru acele dosare. Rezultatul a fost că Bundestagul în patru ani a avut doar trei plângeri în ceea ce privește subsidiaritatea în fața comisiei. Deci în patru ani, trei astfel de plângeri, ceea ce reprezintă o cifră simbolică, aș spune. Deci până la urmă concluzia pe care o putem uh, trage este că subsidiaritatea și proporționalitatea se respectă sau s-a respectat până acum. Următoarea întrebare. Din punct de vedere al calendarului, e greu uh, pentru parlamentele naționale să se respecte termenele care au fost um, acordate, pentru că sunt câteva săptămâni și e foarte puțin timp la dispoziție. Pe de altă parte, am văzut în cazul Bundestagului că a fost posibil să se respecte acest termen de 8 săptămâni. S-a vorbit aici și despre posibilitatea de a profita de alte elemente pentru a verifica subsidiaritatea la nivel european. Comisia, de exemplu, publică cărți albe, cărți verzi, parlamentele naționale se pronunță în cadrul consultărilor realizate. Deci, ar fi posibil să verificăm prealabil programul de lucru al Comisiei, pe care Comisia îl prezintă la începutul fiecărui an, să vedem dacă ar putea exista vreo problemă cu acest program de lucru. Deci parlamentele naționale au mai multe posibilități pentru a începe din timp și pentru a nu avea dificultăți atunci când e vorba de respectarea termenului de 8 săptămâni. Bineînțeles că problemele pot apărea atunci când uh, sunt vacanțe parlamentare, acele uh, luni în care Parlamentul uh, nu se întrunește timp de mai multe săptămâni, deci poate am reușit să găsim o interpretare flexibilă sau mai flexibilă a acestor termene alături de comisie. Însă, ceea ce din punctul meu de vedere cred că nu e corect este să modificăm termenele care au fost stabilite prin tratat. Câteva dintre problemele identificate au de-a face cu faptul că parlamentele naționale au un tip de organizare internă care este foarte diferită de la un stat la altul. Există unele domenii sau unele cazuri în care s-ar putea face îmbunătățiri. Să vedem ce se întâmplă, de exemplu, în cazul Austriei și al Franței. În cele două state există comisii parlamentare pentru UE care realizează aceste verificări. În schimb, în Germania, de exemplu, comisiile competente sunt cele care realizează verificarea subsidiarității atunci când există o chestiune care ține de competența lor. Pe de altă parte, dacă vorbim despre cardul verde, vreau să spun domnului Karim că eu nu pot susține o astfel de propunere. Nu pot, pur și simplu. Parlamentele naționale sunt cele care își controlează guvernele la nivel național. Iar eu cred că guvernele sunt cele care sunt responsabile în fața parlamentelor și trebuie să justifice care este poziția lor la Bruxelles dreptul de inițiativă trebuie să rămână în mâinile comisiei. Vorbim aici de un proces de mai bună legiferare și în raportul meu, printre altele, se vorbește și despre retragerea anumitor propuneri legislative. Avem și o sentință a Curții de Justiție în acest sens și e clar că dreptul de inițiativă și dreptul de a retrage propuneri legislative este de competența Comisiei. Cred că ar trebui să respectăm cât mai mult cu putință ceea ce spune tratatul. Procedura legislativă comunitară uh, definește foarte bine rolul fiecarei instituții și nu ar trebui să încercăm aici ca parlamentele naționale să își bage uh, nasul pe unde nu trebuie în anumite proceduri sau altele instituțiile europene sunt până la urmă cele care ar trebui să verifice, să rămână de competența lor în acest lucru și să vedem ce putem face pentru a îmbunătăți această problemă a termenelor, fără să modificăm însă tratatul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în suedeză. Sper să fie ok pentru toată lumea. Se pare că da. Vreau să vă spun că mie îmi place destul de mult această propunere. Conține multe idei bune și cred că merită să mergem mai departe, în special uh, ținând cont de faptul că există un climat pozitiv în ceea ce privește introducerea unui card verde. Cred că este un mod foarte constructiv de a face politică europeană și de a implica și statele membre pentru a susține drepturile cetățenilor. Cred că există un potențial aici uh, de îmbunătățire foarte mare. Referitor la propunerea cardului verde, prin care parlamentele naționale ar putea pune capăt unei propuneri, mm, aici nu sunt atât de entuziast. Să până la urmă depinde de procedura pe care hotărâți să o adoptați sau nu. Mai avem și cardul galben sau cartonașul galben și aici există clar o capacitate de a aduce îmbunătățiri. Deocamdată unul din motivele pentru care nu lucrăm cu acest card galben este că pragul este stabilit atât de înalt încât multe parlamente naționale nu vor face niciodată atâta investiție ca și resurse, ca și muncă pentru a face atâtea verificări. Deci cred că pragul ar trebui să fie redus și uh, calendarul pe care l-a îl are Parlamentul pentru a face aceste verificări ar trebui să se extindă. Dacă putem reduce pragul și extinde acest calendar, deci termenele, cred că ar trebui să ajungem și la un acord asupra schimbării tratatului. Și asta este o idee interesantă pe care merită să o ducem mai departe. O altă propunere pe care am făcut-o are de-a face cu studiile de impact. N-am auzit până acum nimic împotriva studiilor de impact în sine, pentru că ele sunt bune, însă trebuie să fim precauți, să nu se transforme lucruri prea bune. Noi, grupul Verzilor, un grup care se implică în multe și care acționează, dorește ca Parlamentul să aibă astfel de acțiuni, dar nu ne-am dorit, pe de altă parte, să avem prea multe studii de impact pentru că studiile de impact de calitate scăzută există și astfel de studii. Dacă vedem care sunt costurile pentru companie și timpul necesar pentru a compensa eventualele câștiguri pe care le pot aduce societății, cred că propunerea noastră de mai bună legiferare ar putea duce până la urmă la o mai proastă legiferare, pentru că ar putea aduce mai multă birocrație. Așa că suntem sceptici în legătură cu obligatorietatea acestor studii de impact. Noi considerăm că Parlamentul ar trebui să um, poată să facă studii de impact bune și de calitate acum și pe viitor. În concluzie, însă, raportul este bun și vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să intervin. Thank you very much. I... Mulțumesc. Nu văd nicio altă cerere de intervenție din sală. Comisia dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, am să fac câteva comentarii din partea Comisiei referitoare la uh, acest raport și amendamente. Raportul conține multe elemente și idei bune, pozitive, însă și propuneri mai problematice din punctul nostru de vedere și aș face patru comentarii. În primul rând, e nevoie de o clarificare atunci când raportul sugerează că Comisia ar trebui să țină cont de avizul motivat primit din partea Parlamentelor Naționale uh, de fapt, propunerile de pachet legislativ sunt tocmai o serie de avize motivate. Tocmai asta facem noi. În anexa raportului anual pentru implementarea subsidiarității, practic lixăm, listăm acolo toate proiectele legislative care au fost prezentate cu avize motivate și bineînțeles că ținem cont de fiecare aviz motivat care corespunde unei propuneri legislative, chiar dacă acest aviz este partea unui pachet mai mare. Deci cred că era nevoie de această clarificare și uh, ceea ce spunem este că suntem absolut de acord cu recomandarea făcută de unii colegi de aici, anume că atunci când un aviz motivat este exprimat de un parlament în cadrul unui pachet, el să fie trecut și în referință la proiectul legislativ uh, respectiv. Suntem de acord cu îmbunătățirea sistemului existent al cardului galben. De altfel, Comisia, pe 19 mai, a prezentat un pachet de măsuri în domeniul mai bunei reglementări, prin care se va cere serviciilor Comisiei să crească calitatea justificărilor oferite în memorandumul explicativ pentru fiecare propunere legislativă, tocmai pentru a explica mai bine parlamentelor naționale și, în general, tuturor actorilor implicați ce înseamnă propunerile noastre și cum se răspunde problemelor create de principiul subsidiarității. Acum, câteva recomandări mai uh, problematice. Recomandarea de a avea noi tipuri de carduri. Bineînțeles că putem uh, saluta ideile noi, însă un lucru trebuie să fie clar astfel de carduri um, roșii sau de altă culoare ar cere o modificare a tratatului și e clar că Comisia nu poate interpreta singură protocolul numărul 2 de aplicare a subsidiarității altfel decât ceea ce se scrie în tratate și ceea ce confirmă practic um, jurisdicția creată de uh, Curtea de Justiție. În ceea ce privește extinderea termenelor existente, din păcate termenele sunt uh, stabilite prin lege și trebuie respectate dacă Comisia ar dori să interpreteze într-un mod favorabil sau mai puțin favorabil aceste termene în domeniul concurenței sau ajutoarelor de stat, atunci nimeni n-ar putea înțelege asta. Așa că noi nu putem în mod unilateral sau chiar și în acord cu altcineva să schimbăm un lucru pe care îl stabilește tratatul și să extindem termenul la 10 sau 12 săptămâni, de exemplu. E imposibil. Ideea de a avea un card verde este analizată la ora actuală de parlamentele naționale, care și-au dat seama că conceptul probabil că nu este cel mai bun. Ideea este ca parlamentele naționale să vorbească între ele și să vadă care sunt prioritățile pe care ar dori să le vadă reflectate în programul de lucru al Comisiei. Și ultimele dezbateri de la COSAC, uh, organul unde se întâlnesc parlamentele naționale, s-a vorbit despre dialog politic reîntărit. Un dialog prin care se pot prezenta propuneri uh, spre a fi analizate de comisie și în vederea stabilirii programului de lucru. E vorba de evoluția acestui concept a cardului verde, însă respectând dreptul de inițiativă al comisiei în același timp. Ultimul comentariu este poate cel mai delicat. Este vorba de punctul 14 din proiectul de raport. Este vorba de perioada de cooling off la sfârșitul mandatului legislativ, prin care toate aceste teme trebuie puse oarecum în suspans până când se ajunge la următorul mandat. Și vreau să vă atrag atenția aici asupra unui lucru. În primul rând, termenele pentru a doua lectură și pentru conciliere în special s-ar putea să nu fie neapărat compatibile cu această propunere. Și oricum există um, oarecare controversă și la nivelul Parlamentului și în afara sa, pentru că colegiuitorii atunci când se întâlnesc la nivelul trialogului, trebuie să reprezintă practic sfârșitul procesului și nu începutul unui proces nou. Deci mi se pare interesant, dar cred că ar trebui analizată această propunere și din punct de vedere politic și al tehnic și tehnic și uh, din punctul de vedere al termenelor care sunt stabilite prin tratat. Mulțumesc. I thank you. Vă mulțumim. Văd că nu mai există cereri de intervenții din sală. Mi s-a cerut din partea domnului Zviefka, care este raportor din umbră din partea PPE-ului la acest dosar, să vă spun că își cere scuze pentru că nu poate participa astăzi la dezbatere și că așteaptă să coopereze cu toți cei implicați la acest raport. Acestea fiind spuse din partea domnului Zviefka, cred că putem încheia aici uh, acest punct. Dacă nu, cumva domnul Karim dorește să reacționeze. Dacă nu, putem considera încheiată dezbaterea. Da, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să intervin foarte succint pentru a face clarificare referitoare la două, trei comentarii care s-au făcut aici, din partea colegilor și din partea comisiei. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în dezbaterea de astăzi și sunt convins că la întâlnirile raportorilor din umbră pe care le vom avea vom reuși să facem multe progrese în um, domeniile care au fost discutate aici. Dumneavoastră ați vorbit despre experiența în Bundestag Cred că comentariul dumneavoastră nu este echiparabil cu experiența altor parlamente naționale și asta o știu pentru că am vorbit cu alte parlamente naționale pentru a le încuraja să facă un schimb de bune practici și știu că Bundestagul l-am considerat din totdeauna ca fiind un um, parlament lider care ar putea servi de model pentru alte parlamente pentru că face foarte mult pentru a îmbunătăți lucrurile. Pe de altă parte, am auzit și comentariile comisiei referitoare la calendar, la termene, o chestiune care a fost deja ridicată de doamna Kaufman și de alți colegi. Este un lucru pe care l-am discutat direct cu parlamentele naționale, atât în cadrul COSAC cât și în alte dezbateri pe care le-am avut. Și un lucru e clar. Părerea parlamentelor naționale era că implementarea termenului de 8 săptămâni, așa cum este la ora actuală și cum a spus uh, Comisia, este nefezabilă pentru ele. Nu se poate lucra pur și simplu în astfel de condiții și parlamentele mi-au cerut să văd dacă se poate face ceva pentru ca această chestiune a termenului să țină cont, de exemplu, de perioadele de vacanță parlamentare, de uh, um, alte perioade sau care sunt supraîncărcate din punct de vedere al muncii parlamentare sau guvernamentale și de care să se țină cont atunci când se calculează acest termen. De aceea vreau să spun comisiei că m-a încurajat foarte mult abordarea pe care a avut-o vicepreședintele Timmermans, care a venit și s-a întâlnit cu mine înainte de a fi numit comisar și atunci am discutat pe larg uh, despre mai multe din aceste chestiuni și cred că există o adevărată oportunitate pentru noi, ținând cont de programul de lucru care a fost prezentat, tocmai pentru a merge mai departe cu câteva din aceste idei. Și aceasta într-un mod inovator. S-a spus din partea Comisiei și înțeleg foarte bine problema reprezentării despre care s-a vorbit, însă nu cred că această reprezentare ne poate aduce în acest blocaj în care ne aflăm acum. Cred că există destulă marjă de manevră în continuare. Și am să revin la problema cardului uh, verde, galben, roșu și așa mai departe, pentru că am făcut aceste propuneri și le vom discuta în lung și în lat la întâlnirile cu raportorii din umbră și în alte uh, contexte pentru a vedea ce se poate face din punct de vedere tehnic și care să respecte tratatul și, pe de altă parte, facem propuneri care până la urmă vor îmbunătăți procedurile și nu vor reprezenta un obstacol în plus pentru acestea. Deci pot să vă asigur că am o atitudine cu totul și cu totul constructivă, nu încerc în niciun fel să impun agenda niciunui parlament național și cred că uh, în ultimii ani s-a văzut clar ce am făcut în acest domeniu și se vede clar încotro mă îndrept. Acesta este punctul de plecare pe care l-am avut și așa voi continua să merg mai departe și mulțumesc încă o dată colegilor care m-au susținut și sper că atunci când raportul va fi finalizat să mă puteți susține de asemenea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Încheiem atunci uh, dezbaterea la punctul 28 și trecem acum la punctul 27 Vreau să spun bun venit colegilor din partea IBRS și am să dau cuvântul domnului Dan pentru a face prezentarea. <clears throat> Thank you very much, uh, Chairman. If you allow, I would make a, a very an exceedingly brief. Mulțumesc. Voi face o prezentare foarte pe scurt pentru a vă spune că Serviciul uh, Parlamentar de Cercetare a Politicilor și biroul pe care uh, îl reprezintă coordonează lucrările în ceea ce privește raportul REDA. Am fost creați în urma raportului doamnei Nibler, nu știu dacă dumneavoastră este astăzi aici, de la Comisia Juri. E bineînțeles că din 2011 încoace n-am mai dezvoltat mi s-au cerut rapoarte de implementare și una din misiunile noastre este să sprijinim abordarea ciclului de politici, deci să vedem care sunt neajunsurile și punctele slabe din procesul legislativ. Deci în cazul acesta directiva din 2001 cu numărul 29. Vreți să înțelegem ce ar trebui să facă legiuitorul european acum pentru ca Parlamentul să fie mai bine pregătit pentru noua propunere legislativă. Mai multe aspecte sunt uh, avute în considerare. În iulie sperăm să vă prezentăm o evaluare. Astăzi vă oferim un raport de progres uh, cu privire la mai multe domenii și vă vom face astăzi patru prezentări. Andreea Șaps deja a prezentat uh, un raport în fața grupului de lucru privind drepturile de lucru. Acum vom, Natalie să va face o prezentare în ceea ce privește aspectele de piață eterne. Martin Jensen se va referi la uh, industrie și la relațiile de muncă. Acum le voi da cuvântul experților care <laughs> oferă practic uh, o panoplie largă de cunoștințe. Deci vreo 15 experți practic sunt implicați uh, în acest dosar pentru a vă sprijini pe dumneavoastră în munca uh, acestei comisii. Deci, domnilor și domnilor, acum vă rog să interveniți așa cum în, în ordinea pe care o stabiliți dumneavoastră. Sunt Andreea Renda, sunt cercetător la Centrul de Studii Europene. În următoarele minute vă voi prezenta principalele puncte din singurul raport, din cele patru care au fost prezentate aici și care e aproape de finalizare, din motive clare, deoarece e o evaluare ex post a directivei privind societatea informațională. De fapt, Sperăm ca asta să pregătească calea pentru analiza ex ante care a început, însă am primit deja contribuție de la valorile anterioare. Să vedem dacă funcționează telecomanda. De ce se face o evaluare ex post? Pentru a vedea dacă obiectivele uh, inițiale ale acestei legislații au fost uh, îndeplinite în implementare, dacă s-a făcut acest lucru într-un mod eficient, să vedem dacă prevederile din acel act legislativ și din alte um, legi conexe oferă uh, coerență între ele, dar și cu alte părți din achiul comunitar. De asemenea, să vedem dacă mai sunt relevante astăzi aceste prevederi. De noi ne ocupăm de drepturile de autor astăzi um, în mediul online. O chestiune foarte delicată deoarece e un domeniu în care evoluțiile tehnologice sunt foarte rapide și de multe ori asta face mari presiuni, pune mari presiuni asupra legiuitorilor pentru ca legislația să reziste practic și la evoluțiile tehnologice. De ce s-a început asta? Deoarece exista nevoie de a alinea legislația UE la cele două tratate semnate în 1996 în cadrul Organizației Internaționale a Drepturilor de Proprietate Intelectuală și, de asemenea, deoarece trebuia consolidată și lărgită definirea și uh, punerea în vigoare a drepturilor de autor în lumina Uh, epocii internetului. De asemenea, trebuia să se facă față amenințărilor exercitate de către rețele peer-to-peer -peer sau de către schimburile făcute online sau de posibilitățile care apăreau uh, în acest nou mediu, cel digital. Un alt obiectiv a fost de a începe să ne ocupăm de convergență sau de o eventuală armonizare a uh, multelor legislații care existau în statele membre și care încă există și acum în statele membre. Am făcut tot deoarece această fragmentare nu avea legătură doar cu anumite chestiuni specifice, ci și cu definirea de bază a dreptului de autor și a drepturilor care sunt incluse, cum ar fi de asemenea și uh, modalitățile de punere în practică, în vigoare acestor uh, legi, precum și obstacolele la adresa pieții interne. De asemenea, ținând cont de natura schimbătoare a mediului online, ne-am gândit la prevederi pentru o remunerare corectă a autorilor. Ce s-a întâmplat când a intrat în vagoare directiva. Temeiul juridic ales a fost practic singurul posibil atunci, în momentul respectiv, și avea legătură cu nevoia de a, mm, a aproxima practic legislația pe piața internă. Asta nu s-a dovedit a fi principalul obiectiv al directivei privind societatea informațională și prima evaluare pe care pot să vă dau e că această întreagă directivă a ajuns să consolideze și să lărgească drepturile de proprietate intelectuală ca obiectiv principal și în lumina tratatelor internaționale existente, însă pe baza unui temei juridic prin care se dorea mai degrabă o aliniere legislativă. Ce s-a întâmplat până la urmă? Există niște drepturi foarte generale, cuprinzătoare, deși sunt puse în practică în mod deficitar, Armonizarea a fost mai limitată decât ne așteptam. Deci, principal, printre principalele probleme, o armonizare limitată, unele aspecte esențiale, cum ar fi definițiile de bază, sunt în continuare divergente. Drepturile de autor reprezintă o legislație națională care depinde de principiul teritorialității. Uh, excepțiile și limitările care sunt esențiale au fost implementate și interpretate foarte diferit în cele 28 de state membre. Toate aceste fragmentări uh, persistente au dus uh, la intervenția Curții Europene de Justiție care a încercat practic să stimuleze și să încurajeze o interpretare convergentă, mai ales în ceea ce privește excepțiile și limitările. Însă, a fost o încercare prea eroică. De multe ori a fost o încercare de a umple niște lacune și de a mm, face ceva într-un uh, mediu foarte nesigur. Și aceste încercări uh, au fost chiar și uh, criticate. Curtea Europeană de Justiție a fost acuzată că și-ar fi uh, depășit, practic, atribuțiile. Drepturile sunt definite într-un mod foarte generalizat, iar punerea în vigoare dă de dorit. De ce s-a făcut această definire generală? Deoarece vrem să ne asigurăm că se protejează dreptul de autor chiar prin măsuri de protecție tehnică și era important să oglindim și amenințările care există în epoca digitală, însă în același timp încercarea de a proteja și pune în vigoare aceste drepturi a intrat practic în conflict cu o serie de alte principii fundamentale. Unul cum ar fi, un, printre care unul din DOMI, unul din directiva e-commerce, dar și de asemenea au existat și drepturile la viață privată din uh, legislația privind protecția datelor sau libertatea de a-ți conduce o afacere. Deci toate acestea au intrat în conflict la un moment dat cu încercările generale de a proteja drepturile de autor. Mecanismele de punere în aplicare au avut uh, în vedere informațiile uh, nu s-au dovedit a fi calea cea mai bună. Măsurile de protecție tehnologică, care erau considerate ca fiind foarte promițătoare, nici acestea n-au dat uh, roadele scontate. Ce s-a întâmplat până la urmă? Statele membre au luat-o pe căi diferite pentru a uh, impune această lege. Uneori au recurs la dreptul administrativ, uneori la cauze uh, private de conduită. Au apărut și alte pro- probleme. S-au folosit măsurile de protecție tehnică și măsuri contractuale, cum ar fi oferirea de licențe la nivel teritorial. O problemă foarte mare e faptul că se încearcă să se găsească un echilibru între stimularea legitimă a afacerilor, a celor care vor, de exemplu, să aibă strategii diferențiale de la un stat la, la altul, deci să se facă uh, practic diferența între astfel de comportamente și alte, um, alte demersuri. De exemplu, cele din e-commerce sau să ne gândim și la investigațiile antitrust acum la adresa, la adresa firmei Amazon. Deși unul din scopurile din directiva societății informaționale era să asigurăm practic o remunerare corectă a autorilor și artiștilor. Până la urmă, textul directivei nu a ajuns să, să aibă vreo prevedere specifică în acest sens. Există alte texte legislative care țin de achiul de copyright și care au luat-o într-o direcție puțin diferită pentru a asigura o remunerare corectă pentru artiști și autori. Însă până în momentul de față, situația autor, a, mă scuzați, autorilor și artiștilor ar trebui bine evaluată. Știți că există practic această balanță a puterii pe care o au autorii pe de o parte și ceilalți participanți. Acum, în ceea ce privește munca noastră, de la Parlament am primit mai multe întrebări de evaluare. În primul rând, să se vadă cât de eficient este actualul cadru de copyright pentru a-și atinge obiectivele, criteriul eficienței, dacă aceste obiective sunt atinse sau nu, la un cost uh, rezonabil, și de asemenea coerența, un alt criteriu important. Dacă întregul cadru are o coerență internă sau dacă există anumite prevederi care sunt inconsecvente și coerența externă, și anume acest cadru intră în conflict cu alte acte legislative europene. Și în ultimul rând, criteriul relevanței. Suntem singuri că evoluțiile tehnice, și am văzut unor că nu e cazul, dacă sunt acestea sau nu oglindite așa cum trebuie în directiva uh, societății informaționale sau dacă sunt prevăzute și putem spune astăzi că lumea uh, s-a schimbat între timp și că trebuie să schimbăm și noi o serie din aceste prevederi. Aici, pe ultima pagină, vedeți un tabel comparativ pe care îl facem noi în mod anticipativ. L-am scurtat ca să încapă totul pe o pagină. După cum vedeți, avem scoruri de la 1 la 5. Nu am prea lăudat cadrul uh, actual. Din cele patru obiective inițiale care apăreau pe prima pagină, unul, la unul putem, putem spune că doar primul, și anume alinierea la legislația internațională, a fost parțial uh, atins. Celelalte obiective clar nu au fost atinse. Eficiența. Dacă ne uităm la uh, randament, nu prea dacă ne uităm și la costuri, există o fragmentare care duce la costuri de tranzacții în plus, la nesiguranță legisla- juridică, la multe obstacole care reduc din eficiența acestui sistem în ceea ce privește coerența internă și externă. Am găsit mai multe situații care pun la îndoială nivelul de coerență. Bineînțeles, directiva e prevăzută ca o singur corp legislativ, însă până la urmă a ajuns să intre în conflict foarte mult cu alte acte legislative la fel de important, a ajuns să pună Europa într-o situație în care chiar și statele membre au uh, trebuit să implementeze legislație dincolo deci de prevederile din această uh, directivă ceea ce a pus în uh, pericol alte obiective, cum ar fi uh, dreptul la intimitate sau neutralitatea internetului. Relevanța. Da, prevederile sunt încă relevante, însă trebuie actualizate, trebuie regândite pentru ca acestea să oglindească mai mult evoluțiile actuale de pe piață. Trăim într-un context în care ceea ce inițial era considerat ca fiind um, un mediu condus de propriile legi tehnologice, deci a ajuns acum să fie un mediu unde sunt multe servicii de streaming, multe alte oferte care sunt generate direct de utilizatorii finali, uh, data mining-ul, uh, mining-ul de text, de asemenea intervine cercetările, accesul la conținuturi s-a schimbat. Deci toate acestea necesită o regândire a actualului cadru pentru drepturile de autor. Cum se va face asta? Nu eu trebuie să vă dau răspunsul acum, mai avem încă trei prezentări, însă acest studiu de evaluare expost uh, lasă multe semne de întrebare care pot fi un bun punct de plecare. Vă mulțumesc pentru atenție și voi interveni din nou puțin mai târziu. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt. Prezentarea dumneavoastră a durat un sfert de oră și noi nu avem așa de mult timp pentru fiecare dintre experți. mai avem și o a doua, a treia și a patra uh, prezentare respectiv. Very well. I um, will try to be very... Am să încerc atunci să fiu mai concisă. Sunt Natalie Merens și am să vorbesc despre concluzii preliminare în legătură cu aspectele legale privind uh, copyright-ul, drepturile de autor, ne-am concentrat asupra ceea ce avem de câștigat din reforma directivei și din reformarea sistemului european pentru copyright. O să parcurg uh, în viteză diapozitivele. După cum știți, actualul cadru legislativ conține cam 10 directive care au fost uh, adoptate în ultimii 10 ani, în ultimii 30 de ani și acoperă diverse aspecte al acestei probleme. Toate adoptate cu obiectivul de a reduce barierele în calea liberei circulații a bunurilor și servicii. Nu a existat niciodată o abordare holistică dedicată problemei copyright-ului și de aceea această fragmentare în 10 directive noua provocare este discutată în contextul digitalizării pieței interne, care aduce tot mai multe incertitudini în sistem. Pentru că au apărut noi metode de a crea conținut și de a distribui conținut, mai ales în mediul virtual. Aici vedeți cam care sunt uh, principalele drepturi și încercăm să <clears throat> vedem cum au fost armonizate la nivel european. Cele mai multe dintre ele doar parțial armonizate, iar altele deloc. Aici, de exemplu, dreptul de adaptare s-a actualizat doar la nivelul programelor de calculator uh, și așa mai departe directivele recente nu fac decât să furnizeze noi uh, liste de tipuri de creație care pot fi uh, armonizate sau nu. Am încercat să înțelegem care este impactul uh, armonizării pe mai departe și umplerii acestor lacune și am găsit câteva criterii care ne vor ajuta să înțelegem care ar fi efectele pozitive sau negative în ce fel am putea influența integrarea pieței digitale mm, și am facilita accesul la uh, noile tipuri de uh, creații. Sigur că acestea sunt uh, afectate diferit în funcție de stadiul de armonizare în care s-a ajuns până acum. Dar majoritatea efectelor vor fi pozitive până acum, din concluziile noastre și vor duce la o mai bună integrare a pieței digitale interne. și aici aveți o imagine interesantă care referă la calea de urmat, posibilele căi de urmat. Sunt câteva opțiuni și în funcție de ele Um, putem uh, evalua și nivelul de armonizare. Codificarea ar fi prima opțiune, adică am pune totul într-un uh, pact legislativ, să spunem așa, care ar putea să corecteze erorile, să clarifice anumiți termeni și anumite definiții, dar codificarea nu poate să aducă schimbări substanțiale în legislație, așa că nivelul de armonizare ar fi destul de scăzut. O altă opțiune, recasting, reformularea, deci uh, tot o formă de codificare până la urmă care să uh, aducă la oaltă într-un singur document cadrul legislativ și să aducă și amendamente de fond. De exemplu, ar fi un bun fel de a clarifica anumite lacune și de a integra unele uh, interpretări ale curții de justiție. Practic, jurisprudența curții ar putea fi preluată ar putea să armonizeze astfel unele aspecte încă nereflectate în uh, legislația actuală, deci această opțiune are un nivel de armonizare mai bun, mai înalt. A treia opțiune, armonizarea unor probleme, uh, unor aspecte selectate, adică să găsim acele aspecte care nu sunt încă armonizate de exemplu, dreptul la adaptare, care e armonizat numai în ceea ce privește programele de calculator și să încercăm să uh, armonizăm în același fel și alte aspecte. De exemplu, un uh, fel, să, să existe un titlu european, un, uh, un titlu de drepturi de autor european care să fie valabil în Europa și să ajute autorul să uh, intre în posesia drepturilor sale. Această modalitate ar putea fi o cale de armonizare care ar uh, aduce uh, de fapt, această modalitate ar aduce cel mai mare uh, nivel de armonizare la nivel european. Vă mulțumesc! All right. And on the side of uh, the second briefing note uh, on the... Mulțumesc. În ceea ce privește aspectele ce țin de piața internă, eu pot să vă explic un pic care sunt problemele. Problemele relevante pentru piața internă sunt în principal acestea două. Predominanța licențierii teritoriale pentru drepturile de autor și implementarea și interpretarea drepturilor de autor, cu excepțiile și limitările uh, foarte diferite între statele membre. Din acest punct de vedere, în raportul nostru, în uh, documentul nostru, ținem cont că există câteva opțiuni uh, politice. Sigur, prima opțiune, opțiunea 0, nicio acțiune, opțiunea 1 uh, cu uh, legislație uh, soft sau prevedere orizontală. Giuseppe Mazziotti vă va explica în continuare care sunt aceste opțiuni și ce înseamnă ele. Da, armonizarea copyright-ului este un proces în desfășurare, chiar dacă legiuitorul european nu face nimic în legătură cu cadrul existent. Într-o anumită măsură, armonizarea va continua, așa cum a s-a subliniat și în um, prezentarea Andrei, trebuie să ținem cont de deciziile curții europene și să de jurisprudența curții și să acoperim lacunele. Asta nu se poate face decât prin armonizarea cadrului legislativ. De asemenea, există două uh, acte normative al căror impact trebuie evaluat și de aceea mai avem nevoie de timp. E vorba de uh, directiva privind drepturile colective care are ca termen 2016 punerea în aplicare în statele membre, deci nu avem cum să uh, evaluăm impactul asupra licențierii multiteritoriale a acestei uh, directive. În ceea ce privește uh, intervenția uh, orizontală, adică uh, intervenția nelegislativă, Comisia a încercat să intervină în domeniul uh, legii drepturilor de autor, încurajând statele membre și părțile interesate să adopte anumite soluții care n-ar fi presupus emiterea de acte normative. Vă amintiți intervenția Comisiei în uh, administrarea drepturilor de autor, recomandările care au demarat acel uh, proces și care până la urmă a dus la adoptarea directivei în 2014, dar acea intervenție a avut un rezultat nesatisfăcător. Vă amintiți, Comisia a demarat și un proces de uh, mediere în ceea ce privește colectarea taxelor pentru uh, plata uh, drepturilor de autor și asta a adus probleme în ceea ce privește funcționarea pieței interne. Dacă aceste această opțiune nu este satisfăcătoare, deci avem opțiunea legislativă, așa cum anticipat colegul meu. Noi credem, și asta va scrie în raportul nostru, că există și în acest caz mai multe posibilități, adică posibilitatea țintirii cu precizie problema fragmentării teritoriale adică acea licențiere teritorială de care vă vorbeam, adică putem să punem în aplicare o, pro, o prevedere care să clarifice în ce condiții deținătorii drepturilor de autor pot să își înregistreze operele în diverse state membre fără să încalce tratatul. Din jurisprudența Curții Europene se uh, desprinde concluzia că există uh, în contextul articolului 35 că um, respectarea drepturilor de autor în statele membre reprezintă o excepție la libera circulație a bunurilor și serviciilor și atunci uh, ar trebui o uh, motivați în sensul consolidării pieței unice și eliminării barierelor în calea liberei circulații. Mai există și o directivă care se referă la transmiterea operelor uh, digitale prin intermediul sateliților. Chiar dacă e vorba de o transmisie online prin intermediul sateliților, această prevedere presupune că dacă există drepturi de autor uh, într-un singur stat membru uh, acesta, uh, aceste drepturi de autor se vor respecta la nivelul întregului teritoriu european odată ce o singură transmisie a fost efectuată. Între legiuitori există mm, uh, tendința de a unifica legislația pentru că acestea ar, automat ar înlocui legislația națională privind drepturile de autor. Deci asta ar fi a doua opțiune, a doua posibilitate, deci o, o fel de sistem federal european, unitar la nivel european, să poată fi activat pe baza unui sistem de înregistrări conform unui, unei legislații internaționale privind drepturile de autor. nivelul european de protecție al drepturilor de autor ar putea să fie uh, deci activat prin intermediul unui proceduri de înregistrare. Asta însă nu trebuie să presupună niciun fel de formalități pentru înregistrare și trebuie să avem uh, grijă să diferențiem între nivelul național de protecție, care rămâne în, în vigoare, și nivelul european de protecție, care este valabil pentru a permite uh, aplicarea de măsuri uh, de protecție la nivel pan-european. Vă mulțumesc! And the fourth presentation. Mulțumesc! Acum a patra prezentare. Okay, I'm Martin Jensen, I'm principal consultant in Mulțumesc, um, lucrez la VBA, sunt um, consilier um, principal acolo Vom trece direct la obiectivele acestui document și anume acelea de a identifica decalajele în uh, sistemul de copyright din Uniunea Europeană și în special să recunoaștem importanța ultimelor dezvoltări tehnologice, identificarea potențialului de modernizare a directivei și o evaluare a acestor opțiuni. Ne centrăm în special pe valoarea adăugată economică și socială pentru actorii cheie E vorba de producători, platforme, organisme de publicitate, consumatori și așa mai departe. Care a fost metodologia utilizată? În primul rând am identificat problemele existente. Este un exercițiu care a fost făcut de mulți colegii noștri. De asemenea, am avut interviuri și, în sfârșit, o evaluare a opțiunilor de politică existentă, ținând cont și de evaluarea cost-beneficii. Date disponibile. Am avut date calitative din partea comisiei și de la actorii implicați, însă au existat și limitări în ceea ce privește încălcările uh, copyright-ului și, de asemenea, în ceea ce privește aranjamentele contractuale existente și evaluarea cost-beneficiu care s-a putut face. Obiectivele de politică în UE, în primul rând acela de a asigura o remunerare și o compensare echilibrată, respectarea drepturilor fundamentale, generarea de creștere economică și susținerea ocupării și a industriei, promovarea și protecția valorilor culturale și a specificităților culturale. Poate ar trebui să vedem care este contextul. Industria reprezintă în jur de 4,2% din PIB-ul Europei și aproximativ 3% din populația activă lucrează în acest sector, în mod indirect sau direct. Deci este un sector de activitate important, însă există și um, evoluții la nivel tehnologic și aceasta a dus la o creștere a schimburilor culturale la nivel transfrontalier. Conținutul cultural este produs și distribuit, este accesat în altă formă decât până acum și din acest motiv este nevoie de o modernizare a sistemului de copyright. Pentru că directiva actuală nu oferă un cadru adecvat. Am identificat două probleme principale în legislația actuală. În primul rând, este vorba de implementarea dreptului la copyright și aspecte ale industriei. Practic, există o neclaritate și o lipsă de comparabilitate în cadrul legislației și, în al doilea rând, este lipsa unui cadru legal juridic pentru remunerarea și compensațiile oferite. Aspectele industriei în ceea ce privește aplicarea copyright-ului. N-aș spune că nu există reguli la nivelul UE, dar există o lipsă de armonizare și, prin urmare, eficiența aplicării cadrului copyright-ului la nivel UE este scăzută. De aceea va trebui să vedem ce se întâmplă cu implementarea dreptului de copyright și echilibrul care trebuie găsit între acest drept și libertatea de acces la informații. Trebuie să vorbim aici și de geoblocări și de blocările existente între diversele conținuturi. Există, pe de altă parte, un echilibru de găsit între obligații și costuri care sunt uh, impuse de către intermediarii online. Există și coduri de conduită, oarecum voluntare, și ne-am dat seama până acum că aceasta a dus la o fragmentare și mai crescută a implementării. față de un sistem în care ar exista o implementare a unui cadru legislativ la nivel transfrontalier. Referitor la compensațiile oferite deținătorilor de drepturi. Aranjamentele sunt foarte variate în uh, diversele sectoare de activitate. Există o lipsă de transparență, de claritate în ceea ce privește uh, contractele oferite în diverse sectoare sau subsectoare de activitate. În sfârșit, există diferențe foarte mari între cadrurile legale ale statelor membre pentru autori și pentru contractele oferite. Sunt toate chestiunea pe care le-am abordat în documentul nostru. Vă mulțumesc și cred că aici mă voi opri acum. Mulțumesc, Aș vrea să mulțumesc tuturor invitațiilor din partea Departamentului de Cercetare pentru această primă prezentare a ceea ce va fi raportul. Sunt sigur că vom avea o dezbatere consistentă atunci când raportul va fi public. Doamna Reda dorește să intervină. Yes, uh, first of all, thank you very Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Cred că rezultatele finale vor fi foarte utile pentru munca noastră și pentru reforma sistemului de copyright. După cum știți, în raportul adoptat azi dimineață am eh, făcut multe recomandări în ceea ce privește excepțiile, derogările și limitările, însă nu ne-am pus de acord în ceea ce privește drepturile exclusive. Așa că aș dori să vă întreb dacă ne-ați putea detalia un pic această chestiune în special din punctul de vedere al dreptului la reproducere în epoca digitală, pentru că am înțeles că există aici o problemă cu serviciile online, um, faptul că uh, dreptul de reproducere trebuie să fie foarte clar atunci când ceva este disponibil sau nu și care sunt problemele pe care le-ați identificat dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Castor. In Ihren Ausführungen, äh, zu denen ich erstmal mich herzlich bedanke und ich auch Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru prezentările oferite. Dumneavoastră ați subliniat că nu există un cadru foarte clar pentru remunerarea uh, creatorilor, artiștilor. În ultima vreme a existat o tendință astfel încât uh, cei care creau uh, conținuturi erau cei care aveau de câștigat și cei care creau cultură aveau de pierdut. Copyright-ul, practic, este un sistem potrivit pentru a îi remunera pe cei care creează cultura sau trebuie să găsim alte modalități de a-i remunera? Aceasta ar fi prima întrebare. Și acum trec la a doua. Cum credeți că ar trebui să facem o reformă în domeniul legislației pentru copyright? Avem nevoie de o abordare de natură globală sau ar trebui să defalcăm pe capitole care sunt elementele specifice în domeniul copyright-ului? Acestea sunt întrebările mele. Președintele, da, vreau să-i rog pe invitații noștri din partea IPRS să ofere răspunsuri foarte succinte, pentru că după aceea vom avea vom avea ocazia, să să-mi convins, să avem o dezbatere mai uh, în profunzime. Da, pentru întrebarea doamnei Reda, în legătură cu armonizarea drepturilor exclusive Așa cum s-a menționat în prezentarea obiectivelor, în cadrul studiului nostru am ținut cont de acest aspect. E vorba aici de obiectivele directivei care într-o bună măsură au fost atinse și aceasta se vede și în declarațiile și afirmațiile făcute de Curtea de Justiție, care sunt satisfăcătoare. Se pronunță în ceea ce privește acest regim ca îndeplinindu-și misiunea sau obiectivele. Pe de altă parte, ținem cont și de ambiguitatea existentă în textul directivei atunci când se defina domeniul de aplicare pentru ca dreptul la copyright să fie accesibil publicului larg pentru că în legislația europeană acest concept practic a fost conceput tocmai pentru a se referi la transferurile de conținut online. Însă nu a fost suficient pentru aceste conținuturi online, astfel încât atât comunicarea către public cât și reproducerea trebuie să fie foarte clare în același timp pentru ca transmiterea de informații să fie legală. În unele sectoare, cum ar fi de exemplu cel al operelor muzicale, unul din cele mai controversate și care a avut cel mai mult de suferit de pe urma uh, pirateriei în epoca digitală, aceste drepturi au fost alocate și transferate unor entități separate sau chiar persoane separate și asta a însemnat că pentru ca aceste drepturi să nu mai fie datorate, costurile de tranzacție erau foarte ridicate, pentru ca un utilizator comercial să poată transmite un conținut uh, de muzică, toate aceste drepturi trebuiau să fie eliberate este un lucru pe care nu îl prevede directiva pentru drepturile colective. Această directivă va rămâne așa, cu excepția situației în care va exista o intervenție legislativă în acest sens. Pentru că ne-am putea gândi aici, într-o lume ideală, că Curtea de Justiție ar putea spune într-o bună zi că faptul că acest drept este disponibil ar putea face ca cel puțin un anumit nivel al drepturilor să nu mai fie necesar pentru ca costul tranzacției pe ansamblu să scadă. Însă acest lucru nu se va întâmpla pentru că acest lucru n-a fost interpretat așa și nici n-a fost înțeles așa de către actorii implicați în sector. Mulțumesc și acum uh, o reacție pentru întrebările domnului Căstăs. Da, un comentariu foarte succint. referitor la intermediari și autori și după aceea a doua întrebare, abordare globală sau fragmentată. La prima întrebare, sunt de acord cu dumneavoastră. În ultimii ani, foarte mulți comentatori au remarcat că există o um, acumulare a acestor drepturi în spatele intermediarilor. Aceasta lucru s-a datorat și problemei conținutului online, care este inclus în această directivă. Um, e vorba aici de chestiuni care au fost abordate în multe domenii și în cazuri individuale. Și studiul nostru pune sub semnul întrebării acest conținut online uh, disponibil pentru intermediar, pentru că acești intermediari au obținut deja venituri enorme de pe urma conținutului disponibil online și pentru că au mijloace necesare pentru a monitoriza fluxul de informații disponibil online, aceasta probabil că cere o responsabilitate crescută din partea lor sau o responsabilitate corporativă din partea acestor intermediari, nu doar la nivel legal, ci și în ceea ce privește expunerea adecvată a conținutului online disponibil sau chiar pentru a face o remunerare corectă a acestor intermediari. Însă asta ar necesita și niște schimbări legislative și asta mă aduce la al doilea răspuns pe care vreau să vi-l dau și a doua întrebare a dumneavoastră este tocmai tipica întrebare la care nu pot să vă răspund după analizele pe care le-am făcut. Pentru că ați văzut că avem ambele propuneri la masa discuțiilor. O propunere în care se lucrează pe soluțiile rapide, să vedem ce putem face în cadrul actual și avem opțiuni mult mai ambițioase pentru că au o abordare mult mai globală. Și aceasta nu doar pentru a asigura o coerență internă între diversele cadre legislative pentru copyright, ci și pentru a asigura că aceste prevederi respectă restul drepturilor fundamentale și protejează mediul online. Însă răspunsul meu trebuie să fie unul foarte precaut. Și, uh, practic, eu m-aș îndrepta către o abordare globală, holistă și nu neapărat pe soluții parțiale și fragmentate, care, așa cum spunea și uh, președintele, mă opresc aici pentru că veți avea o dezbatere cu siguranță în profunzime pe această temă mai târziu. Mulțumesc, spune președintele, vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezentările dumneavoastră și aici putem încheia dezbaterea la punctul 27 de pe ordinea de zi. Mai avem un punct care ne-a rămas de dimineață, punctul 24 al doamnei Kaufman. Este vorba de proiectul de raport în ceea ce privește inițiativa cetățenească europeană. Doamnă Kaufmann, vă rog, vă dau cuvântul. Ja, recht herzlichen äh, Dank, Herr Vorsitz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dar ținând cont uh, de ora care este, am să încerc să fiu foarte succintă. Adevărul este că am avut deja dezbateri pe această temă și documentul a ajuns deja în mâinile dumneavoastră. Pot să vă spun că ceea ce mă interesează pe mine și ceea ce îmi doresc eu este să facem împreună tot ce putem pentru ca acest instrument al inițiativei cetățenești în Europa să fie un instrument ușor de utilizat uh, de către cetățeni. Din păcate, iată care este situația la acest raport. S-au prezentat 51 de inițiative cetățenești și 20 dintre ele nu au putut să se înregistreze. 31 din ele au îndeplinit condițiile, însă, în total, pe ansamblu, doar 3 inițiative cetățenești europene au avut quorumul necesar pentru a trece mai departe. Deci acum avem practic pe rol, să zic așa, trei inițiative și cred că ar trebui să ne gândim cum putem elimina o serie de obstacole birocratice existente în regulament, în calea acestor inițiative. Acesta este obiectivul principal al raportului și domnul Șeflin și-a stabilit ca și principal raportor acest obiectiv. Vreau să reamintesc aici elementele cele mai importante din punctul meu de vedere și asta o spun pe lângă faptul că Uh, salut faptul că ce se susține această inițiativă cetățenească și, practic, um, ne susține în ceea ce dorim să facem. Închid însă paranteza și mă întorc la regulamentul pe care îl dezbatem astăzi. Noi trebuie să ne asigurăm că există cerințe unificate în ceea ce privește datele personale și trebuie să îmbunătățim și procedura de culegere de declarații de susținere. Ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a elimina cerința de a, a da numărul de identificare personală. În unele state membre se cere și acest lucru cred că nu este necesar. Comisia practic, după cum vă spuneam mai sus, nu a înregistrat inițiative cetățenești pentru că le consideră ca depășind domeniul de aplicare, ori acest lucru este de neacceptat pentru noi. În fața celor care inițiază astfel de proiecte, Comisia ar trebui să prezinte argumente mai concrete pentru a le refuza și uh, Comisia ar trebui să fie în slujba cetățenilor. Ceea ce nu se poate este ca mm, cetățenii uh, să se mulțumească cu un răspuns ca acesta, să se spună că pur și simplu tema aleasă nu corespunde domeniului de aplicare. La ultima dezbatere pe care am avut-o s-a vorbit despre punctul 7 și mulți organizatori se plâng de faptul că acel termen de 12 luni este prea strâns pentru a putea a, culege toate semnăturile necesare, deci acele declarații de susținere, cum sunt numite. Foarte mult timp, de altfel, se pierde pentru a organiza strângerea de semnături, deci până la urmă timpul rămas nici nu mai sunt 12 luni propriu-zis. Iată de ce vreau să fac o propunere. Uh, acest um, automatism care este inclus în legislația actuală, și anume ca termenul de 12 luni să înceapă în momentul în care Comisia înregistrează o inițiativă, ar fi bine, cred, dacă am putea diferenția momentul de înregistrare la comisie și momentul în care începe să curgă timpul, astfel încât organizatorii să hotărească când să înceapă să curgă timpul și în felul acesta cele 12 luni ar fi suficiente pentru a strânge semnăturile necesare. Aș vrea să rog toți colegii și toate colegele să susțină punctul 9, pentru că noi ne dorim o abordare omogenă atunci când era vorba de strângerea semnăturilor. Era vorba aici de un element care susținea practic um, democrația participativă și dreptul electoral național și de aceea avem o problemă aici pentru că în Austria, de exemplu, votul este posibil începând cu 16 ani, însă pentru această inițiativă trebuie să aștepte până la 18 ani ca să poată participa. Noi trebuie să facem astfel încât tinerii europeni să se simtă implicați cât mai mult cu putință și de aceea trebuie să susținem orice măsuri care uh, favorizează practic dreptul la vot al tinerilor. Deci, ar fi bine ca, în acest caz, de exemplu, vârsta minimă să fie 16 ani și nu 18. De asemenea, inițiativa ar trebui să fie mai ușor de utilizat de către cetățeni și de aceea ar trebui să fie îmbunătățită. Aceste elemente sunt um, incluse la punctul 11. Acum, uh, pentru prezentarea de amendamente, termenul este foarte strâns până marți 23, deci marțea viitoare, iar votul la comisia noastră este prevăzut pe 13-14 iulie, chiar înainte de a începe vacanța de vară. Și uh, sper cu nerăbdare propunerile de amendamente din partea colegilor mei. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Căster, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste informații atât de utile. Această inițiativă cetățenească europeană, care este foarte importantă din punctul meu de vedere, pentru că Europa să se apropie de cetățeni, Este adevărat că trebuie să fie îmbunătățită pentru ca ea să fie de acces mai ușor pentru cetățeni. Însă, dacă nivelul de participare este scăzut, aceasta se datorează oare doar dificultății de acces? Pentru că e vorba de inițiative cetățenești care se adresează practic comisiei. Comisia este destinatarul final. Nu ar trebui ca aceste inițiative să fie adresate practic Parlamentului și nu Comisiei? Cred că aceasta ar însemna să dăm un pas înainte, practic, pentru a ne îndrepta către posibilitatea de a face o consultare populară sau un referendum Roberto, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac referință la ordinea de zi de astăzi, care a fost prea încărcată. Dimineața am avut trei dosare mari, drept de autor, refit și așa mai departe. Ne-au obligat, practic, aceste dosare să lucrăm cu asistenții până în ultima clipă, cu compromisuri care au venit în engleză și sper că acest lucru să nu se mai repete niciodată. Ar trebui să ușurăm un pic ordinea de zi. După cum știți, um, um, un nou grup politic Europa Națiunilor și a Libertăților s-a înființat. Eu voi fi coordonator la această comisie și voi fi foarte atent pentru ca comisia noastră să aibă o ordine de zi mai rezonabilă. Și acum trecem la subiectul pe care îl dezbatem. Mi se pare că acest raport Kaufman este foarte interesant pentru că el ne arată că există oarecare decepție din partea cetățenilor europeni față de acest instrument. Până acum doar trei inițiative au fost înregistrate, unul referitor la apă și altele, ceea ce reprezintă destul de puțin. De ce s-a întâmplat acest lucru? Și am să fac aici o reflexie cu voce tare în legătură cu motivele acestui eșec. Există și o serie de motive contextuale și acestea apar în raport și altele care nu sunt evocate. În primul rând, motivele conjuncturale. Acestea au de-a face cu faptul că în conceperea acestei proceduri, acestui instrument, s-au comis greșeli. De exemplu, nu exista un portal de internet pentru comisie foarte clar și aceasta i-a indus în eroare pe unii cetățeni europeni au existat și alte probleme. Se vorbea de nevoi inventate, cerințe inventate din partea unor state membre care cerau cetățenilor să dea și numărul de identificare personală, ceea ce reprezenta și o povară birocratică și o cerință absolut inutilă și, pe de altă parte, există probleme datorate faptului că dreptul european este foarte complex, și anume regulile referitor la, referitoare la numărul de semnături și numărul de țări care trebuie să fie prezente sunt foarte complexe și putem înțelege de ce, până la urmă, această inițiativă n-a avut atât de mult succes. Însă n-ar trebui să ne oprim aici, pentru că mai există și motive de fond la care am să trec acum și care au de-a face cu mecanismul instituit prin articolul 5 al tratatului. E nevoie de un milion de semnături de cetățeni europeni din șapte state membre diferite, însă problema aici este că până la urmă Procedura în sine este foarte greoaie și nici nu merită să fie începută, pentru că ea nu face decât să permită cetățenilor să invite Comisia să propună o modificare legislativă. Și această putere de a invita Comisia nu reprezintă prea mare lucru și de aceea înțeleg de ce cetățenii până la urmă ezită înainte de a se Um, baga într-o astfel de procedură atât de greoaie. Și de altfel există foarte multe eșecuri pentru că încercarea de inițiativă în ceea ce privește Stop uh, TTIP, foarte mulți cetățeni erau atrași de această idee, a fost um, practic stopată de comisie care a declarat-o ca uh, neeligibilă imediat. Practic, vom începe aici um, un proces de participare populară care este foarte interesat, dar cred că el nu trebuie subestimat, pentru că nu este vorba doar de un proces de democrație participativă, un concept uh, care este utilizat chiar la punctul 1 al raportului și care mi se pare excesiv V-aș reaminti aici ce înseamnă, după definiția clasică, democrația participativă. Democrația este suveranitatea poporului, deci este un regim politic care îi permite poporului să-și exprime deciziile și să aibă uh, puterea ultimului cuvânt. Democrația participativă este însă cu totul altceva și aceasta permite poporului să-și exprime un aviz și anume o invitație în acest caz. Dar a exprima o invitație nu înseamnă să și decizi. Deci dacă, cred, dacă dorim cu adevărat să revitalizăm această inițiativă cetățenească, cred că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Nu este vorba aici de o democrație participativă, mă scuzați, ci cu totul altceva și ar trebui să ne punem un semn de întrebare și în legătură cu motivele pentru care descurajăm cetățenii europeni să utilizeze un astfel de uh, Uh, instrument de consultare, în special inițiativa Stop TTIP și cred că ar trebui să ne dea de gândit. Mulțumesc! Very much. Mulțumim foarte mult! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Doamna Kaufman dorește să reacționeze? Da, domnule președinte. Vă mulțumesc. În ciuda criticilor formulate și în ciuda criticilor pe care eu însă le pot aduce, trebuie să vă spun că vorbim despre o noutate. Nicăieri în lume nu există elemente democratice transnaționale așa cum avem noi în această situație. Așa cum stabilește tratatul de Lisabona și să nu uităm că regulamentul e în vigoare de doar 3 ani de zile. E bine că în regulament avem acea dispoziție care spune că după trei ani trebuie să se facă o evaluare pentru a vedea ce anume a funcționat și ce nu a funcționat. O serie de lucruri au funcționat. Nu ar trebui să spunem că regulamentul trebuie aruncat direct la gunoi. Există unele elemente pozitive, unele deja le-am menționat în raport. E clar că putem discuta lung și la dacă o inițiativă cetățenească trebuie să se adreseze doar comisiei sau ă, sau nu. Pe noi ne ajută foarte mult, deoarece prevederile din ă, tratat sunt foarte clare cei care cunosc acest uh, subiect știu că a fost nevoie de mulți ani pentru ca aceste prevederi să fie incluse în tratat. Însă acum sunt acolo, negru pe alb, uh, niște reguli clare. De asemenea, și acest îndemn pe care îl lansăm comisie, domnul Costa spunea că nu e vorba de decizii uh, populare, că pentru acestea există instrumente naționale. În orașul din care provin eu, Berlin, multe decizii se au la nivel local. Există posibilitatea de a lua decizii, există și posibilitatea de a anula anumite hotărâri luate de Parlamentul berlinez. Deci asta e tocmai ideea și anume să implicăm cetățenii în acest proces democratic pentru ca ei să poată avea o, o vedere mai de ansamblu, dincolo de propria lor ogradă, deci să fie practic puși la oaltă cu cetățeni din alte țări pentru a putea să ajungă la un acord în legătură cu uh, direcția anumitor proiecte legislative. Procedura e bine stabilită în tratat și în regulament. Cei care inițiază Um, proiectul, așa cum spune domnul Costa. Bineînțeles că se pot adresa Parlamentului, însă asta ar fi s-ar face sub forma unei petiții obișnuite, de la care, care ar ajunge în fața Comisiei de Petiții. Inițiativele cetățenești sunt foarte diferite de petiții, după cum știm. Ceea ce e important, cred eu, e ca prin inițiativa cetățenească Parlamentul să poată participa ulterior la această procedură. Deci dacă se, anunț, se adună un milion de semnături, se organizează aici o audiere, deja am făcut-o în uh, cazul ultimei inițiative cetățenești de succes, oprirea vivisecției. Știți că am organizat un eveniment aici și am văzut câte variate pot fi uh, părerile, în legătură cu aceste propuneri legislative. Este e important ca noi, ca, în calitate de colegiuitori, să avem informații mai clare, însă comisia e cea care hotărăște ce se va întâmpla cu inițiativa cetățenească. Deci nu putem să îi luăm comisiei această prerogativă. E vorba de un milion de semnături, să nu uităm. Însă, în același timp, <laughs> să nu uităm că în Uniunea Europeană trăiesc 500 de milioane de cetățeni. Și din motive democratice, nu e posibil ca un milion de cetățeni să hotărască în legătură cu viitorul la 500 de milioane de cetățeni. Deci nu înseamnă că dacă ai adunat un milion de semnături, gata, te-ai văzut cu saci în căruță. Cred că e foarte bine să poată fi lansate astfel de inițiative. Mulți se gândeau la această idee și în trecut, deci mulți au lansat, au înregistrat astfel de inițiative cetățenești. Mulți au subevaluat Uh, munca ingrată de a aduna un milion de semnături, multe audieri, multe rapoarte, multe ședințe cu persoane care au inițiat astfel de inițiative ne-au dat clar de înțeles cât de mult este subestimată practic uh, sarcina uh, implicată în aceste inițiative cetățenești. Sunt oameni care fac acest lucru în mod neremunerat, uh, pe bază voluntară, timpul lor liber. Acest instrument al inițiativei cetățenești nu prea este cunoscut direct de opinia publică din statele membre. Nu știu dacă trebuie modificat sau nu regulamentul, însă în orice caz ar trebui să se facă mai multă publicitate în legătură cu acest instrument pentru ca cetățenii să știe de ce instrumente dispun. În momentul de față, informațiile sunt foarte deficitare în această privință. Vă mulțumesc, doamnă Kaufman. Încheiem acum punctul 24. Trecem la punctul 29 E vorba de rapoartele anuale cu numărul 3031 privind uh, monitorizarea aplicării uh, dreptului în Uniunea Europeană. Are cuvântul domnul Hrisogonos. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor membrilor care au înaintat cele 60 de amendamente la proiectul meu de raport privind monitorizarea aplicării și implementării legislației europene în perioada 2012-2013. Asta arată cât de interesant este subiectul pentru colegi și asta arată de asemenea că putem crește impactul muncii comisiei noastre prin înaintarea unui raport cuprinzător, care, deși va fi asemănător cu cele din anii anterior, va avea și elemente noi și va oferi o nouă perspectivă asupra chestiunilor examinate. Deja am analizat toate amendamentele dumneavoastră unele tind să îmbunătățească ideile din proiectul de raport, altele se opun la ceea ce se sugerează în raport, în timp ce altele introduc noi perspective care nu apăreau în proiectul inițial de raport. Bineînțeles că nu putem fi de acord în toate privințele, însă în cele mai multe privințe putem negocia, putem ajunge la o înțelegere. Am început deja munca la amendamentele de compromis, însă vreau să știu de asemenea ce credeți dumneavoastră, membrii comisiei. E important să putem discuta direct despre ideile și propunerile dumneavoastră, pentru că astfel să putem înțelege cu toții mai bine cum trebuie să procedăm cu toate aceste chestiuni ce trebuie amen- a, evaluate și cum anume voi putea eu să vă prezint un pachet de uh, amendamente de compromis care urmează să fie discutate mai detaliat la o reuniune a raportorilor din umbră. Și în încheiere, aș spune că quintesența acestui proiect de raport e un a, raport în legătură cu unele chestiuni care, practic, a, nu sunt atât de plăcute. Vorbim aici de dreptul prinar să nu uităm că și Carta Drepturilor Fundamentale constituie drept uh, primar. În al doilea rând, neaplicarea legislației comunitare uh, nu poate fi atribuită doar instituțiilor naționale, ci și celor uh, europene, prin încălcarea dreptului primar și prin comportamentul instituțiilor. Al treilea rând, politicile de austeritate care au fost implementate în ultimii 5-6 ani pentru a face față crizei economice, mai ales din zona euro, au impus limitări grave asupra drepturilor socioeconomice care sunt uh, consfințite în Carta Drepturilor Fundamentale. Se face, există și un studiu foarte detaliat pentru Directoratul General pentru Politici Interne din Parlament, legătură cu impactul crizei asupra drepturilor fundamentale un studiu publicat în urmă cu câteva săptămâni la cererea Comisiei Libe din Parlament, studiul la care fac trimitere și eu în proiectul de raport. Cred că un raport în legătură cu aplicarea dreptului comunitar în perioada de criză 2012-2013 ar trebui să aborde aceste probleme pentru a fi cât de cât convingător în fața cetățenilor europeni care s-ar putea să-l citească. Bineînțeles, dacă majoritatea își dorește așa această comisie și plenul nostru ar putea să treacă cu vedere acest lucru și să șteargă orice referire la austeritate, la drepturi sociale și la relațiile problematice dintre acestea. Însă asta n-ar soluționa problemele, ci ar arăta că acest Parlament nici nu poate accepta realitatea, nici nu poate încerca să soluționeze problemele într-un mod care să ne ajută să avansăm pe calea integrării europene și adică prin respectarea deplină a drepturilor omului. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Hrisogornos, pentru proiectul dumneavoastră de raport. În acest proiect de raport uh, ați pus punctul pe niște chestiuni mai uh, dureroase, ca lucru care a dus la opoziția multor colegi. E vorba de măsurile de austeritate, de respectarea tratatelor obligatorii, inclusiv a Cartei Drepturilor Fundamentale. Ar fi bine să recunoaștem că acest lucru s-a întâmplat fără să intrăm poate în detalii în ceea ce privește sugestiile legate de soluționarea crizei de austeritate. Nu prea sunt convinsă atunci când spuneți că prin cerile sare cu Troica și Comisia au încălcat mm, dreptul statelor membre, mai ales al Greciei, de a-și alege liber forma de proprietate. Vorbiți aici de privatizări. Însă ar fi bine să recunoaștem că măsurile de austeritate au dus la apariția unor situații în care s-a încălcat s-au încălcat drepturile din Carta Drepturilor Fundamentale. Aș dori de asemenea să subliniez la lucrul la care se referă amendamentul meu. Conform Cartei Drepturilor Fundamentale, cetățenii au dreptul la o administrație bună. Trebuie să repetăm îndemnul nostru uh, de a avea legislația europeană în ceea ce privește procedurile administrative pentru a le garanta cetățenilor o implementare a acestui drept. Și vă reamintesc că temeiul juridic din Tratatul de Lisabona, articolul 298, este singurul temei juridic care nu a fost practic implementat, însă sper să includem o referire la procedura administrativă și în ceea ce privește procedura de infringement, de încălcare a legislației comunitare. Interesant de văzut în proiectul nostru raport uh, o serie de... că numărul de acțiuni Uh, de încălcare a scăzut, sunt menționate anumite instrumente, cum ar fi uh, anumite uh, acțiuni pilot. Însă trebuie să vă spun că acest pilot e lipsit de legitimitate, nu e un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic. Deci sper să se poată ține cont de aceasta atunci când evaluăm procedurile de încălcare suprareglementarea, gold plating-ul în engleză. Nu știu dacă a fost deja numită să apare în amendamente. Trebuie să reamintim statelor membre că atunci când se transpune legislația comunitară, ar trebui să o facă într-un mod transparent. Guvernele ar trebui să facă diferența între obligațiile lor de a transpune legislația, pe de o parte, și pe de alta, alte elemente pe care ei le cred utile și care sunt adăugate, deși pentru a reduce numărul acestora la un minimum. Acum, în ceea ce privește amendamentul domnului Karim, numărul 57, al domnului Karim și altor colegi, cu privire la rolul Parlamentului Național în transpunerea legislației europene. Uneori cred că schimbul pe care îl are Parlamentul European cu Parlamentul Național nu e prea util. Însă e util să comparăm experiențele uh, noastre legătură cu instrumentele care trebuie transpuse și aș vrea acum să mai adaug un element care nu are neapărat legătură directă cu acest raport. Trei țări au acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, Ucraina, Moldova și Georgia. Aceste țări trebuie să transpună între 300 și 400 de instrumente juridice, inclusiv regulile de piață internă, de achiziții publice, toată partea dură din legislația europeană. Deci ar trebui să ținem cont de faptul că Parlamentul European ar putea da o mână de ajutor acelor parlamente naționale din cele trei țări pentru a transpune această legislație. Însă să sperăm că rezultatele raportului dumneavoastră nu se vor lăsa așteptate și trebuie de asemenea să recunoaștem faptul că măsurile de austeritate au încălcat o serie de reguli din Carta Drepturilor Fundamentale. Domnule Breton. Le, le raport de Monsieur Chris. Da, raportul domnului Crisogonos e foarte interesant. Are o virtute și anume că nu e scris în limbajul de lemn. E părerea dumnealui, dar o împărtășesc și eu. Sublinează faptul că din cauza crizei Uniunea Europeană a construit niște uh, state aflate în dificultate să încalce Carta Drepturilor Fundamentale. Cred că exact așa s-a întâmplat. Citind uh, raportul ne gândim la exemplul Greciei, bineînțeles. Accesul, accesul la sănătate a fost compromis. Rata de mortalitate infantilă, din păcate, a crescut foarte mult. Dreptul la, la locuințe e pus în pericol în mai multe țări europene. Citind amendamentele Mă uimesc să văd că toate acele pasaje care dezvăluiau această realitate crudă vor fi suprimate. Consideratele FG, punctele 7, 8, 9, din câte cred eu, nu vor rezista la avalanșa de amendamente care le condamnă, deci vom reveni la limbajul nostru de lemn obișnuit și sunt sigur că până la urmă vom uh, zămisli un text care atunci când îl vom citi nu ne va da decât o viziune complet părținitoare a adevărului. E regretabil că nu putem privi lucrurile în față. Mai e un element foarte interesant dezvăluit în raport și anume cu analiza comisiei, comisie care dă dovadă de mult cinism, uh, țin să reamintesc, Comisia crede că protocolurile, protocolele de acorduri economice nu sunt uh, acte legislative UE, deci Carta Drepturilor Fundamentale nu li se aplică. Iată un fel de raționament care trebuie condamnat. Uh, un astfel de raționament justifică încălcarea legislației. Și ca să închei, uh, pe o notă mai pozitivă. Aș spune că unele amendamente sunt interesante. Aș cita unul care se bucură de tot sprijinul meu, numărul 27 al doamnei Hautala, care propune clarificarea statutului juridic a EU Pilot. E foarte bine, deoarece un organism care intervine în abordarea crizei, deci trebuie să-l clarificăm pentru a ști, pentru ca cetățenii să știe în ce constă acest organism și când intervine exact. Thank you very much, Mr. Castaldo. Mulțumesc, domnul Castaldo. Mulțumesc. În calitate, appunto, di relatore nella commissione. Ca raportor de aviz la AFCO, țin să îl felicit pe raportorul Hrisogonos pentru munca făcută. Observațiile mele sunt uh, de natură mai degrabă tehnică. Mă voi referi la punctele 3, 4, 5 și 6 care țin mai mult de competența comisiei mele. Trebuie să subliniez faptul că suntem de acord în legătură cu aspectele politice exprimate. Se spune, se sublinează clar cât de mult măsurile de austeritate din ultimii ani au uh, pus în pericol, practic, drepturile universale de care ar fi trebuit să se bucure toți cetățenii. Și am văzut că, de facto, aceste drepturi sunt lăsate la o parte, uneori chiar le sunt refuzate aceste drepturi cetățenilor, mai ales uh, celor din zona mediterană, cetățeni care au fost practic lăsați de izbeliște. Și noi la AFCO am subliniat uh, importanța de a avea o soluție Uh, o sancționare eventuală. Deci aici suntem de acord cu textul din raport. În ceea ce privește punctul 4, se vorbea de U-Pilot și colegii anterior au menționat acest organism. După confruntarea dintre diferiții colegi la diferite grupuri politice, cu toții am ajuns să fim de acord că lipsa unui statut juridic pentru pilot, un mecanism de cooperare, trebuie să reamintim asta, deci uh, un mecanism care încă nu este instituționalizat pe deplin și faptul că există o putere discreționară din partea comisiei în privința acestui mecanism. E bine, asta nu ne permite să avem niște standarde de transparență și de uh, răspundere. Deci de aceea o sprijin pe colega Hautala în ceea ce privește statutul juridic al acestui organism. De asemenea, noi am spus că trebuie să avem un sistem autonom de evaluare post-impact aici, în Parlamentul European. Trebuie de asemenea să ne dăm seama cât de important este rolul nostru de colegiuitor după intrarea în vagoare a tratatului de la Lisabona. Și asta pentru a exista mai multă transparență în ceea ce privește evaluarea implementării legislației în statele membre. Punctul 5. A, ceea ce vreau să spun are legătură cu evaluarea politică. Cetățenii trebuie să aibă certitudinea funcționării legislației. Asta se exprimă foarte clar în raport. Și în ultimul rând, punctul 6 responsabilitatea în ceea ce privește aplicarea dreptului european în statele membre. Subliniem importanța de a evita uh, suprareglementarea. Regulile și legile nu trebuie interpretate în mod diferit de la stat la stat. Eu sper și îmi doresc ca toate sugestiile noastre să fie uh, luate în considerare de către Comisia Jurii. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, this is... Mulțumim. A fost ultima intervenție. Domnul Hristogonosus dorește să spună câteva cuvinte. Da, vreau să mulțumesc uh, membrilor pentru intervențiile lor și să, o să colaborăm în curând la întâlnirea raportorilor din umbră pentru a găsi compromisuri acolo unde ele pot fi găsite. Bun, închidem acest punct, trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi, schimb de opinii privind uh, avizul către un act privind piața unică digitală conectată. Raportat domnul Angel Jambaschi. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere pentru mine să fiu raportor pe această temă atât de importantă și de aștept să colaborez cu raportorii din umbră. După schimbul de astăzi vom avea o întâlnire mâine cu raportorii din umbră. Strategia unică digitală propune, propusă de Comisia Europeană în luna mai uh, propune cetățenilor și întreprinzătorilor europeni să um, se dezvolte din punct de vedere economic pe, uh, și din punct de vedere digital. Uh, sunt, au existat mai multe inițiative la nivelul mai multor uh, comisii parlamentare, iar în acest aviz eu mă refer la unele aspecte care ține competența altor comisii. De exemplu, Um, rolul pieței digitale în creșterea economică, sectorul inovației, creației, competitivitate, eliminarea barierelor existente, necesitatea reformei pentru a îmbunătăți portabilitatea datelor obținute legal. De asemenea, se crește responsabilitatea furnizorilor de servicii internet și importanța aplicării protecției drepturilor de autor cu accent pe infracțiunile de mare anvergură. Am mai multe idei de amendamente, dar am fost uh, limitat de dimensiunile reduse ale avizului. Voi aduce câteva amendamente proiectului de aviz. În ceea ce privește discriminarea la prețurile furnizării de servicii online și alte câteva aspecte. Știți că prioritățile sunt punerea în practica unui cadru legislativ mai bun pentru activitățile din domeniul digital și, de asemenea, tema drepturilor de autor. Această piață digitală generează anual venituri de 451 de miliarde de euro, deci are un mare potențial de a crea servicii digitale perfecționate, mai bune. Am observat că există mai multe abordări inovatoare și că există și necesitatea actualizării normelor care se aplică drepturilor de autor. Dacă ne dorim o piață digitală înfloritoare, trebuie să asigurăm compatibilitatea sistemelor noastre, astfel încât această piață să își atingă potențialul. Aș vrea la final să amintesc că s-a modificat calendarul inițial pentru că așteptăm decizia definitivă a Comisiei pentru a vedea dacă Comisia noastră va avea rol de comisie asociată, oricum nu suntem responsabili pe fond. Aștept observațiile dumneavoastră și contez pe o dezbatere foarte productivă mâine împreună cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi posibilitățile economice create de economia digitală și de tehnologia de comunicare online sunt importante. Este important să ne dăm seama că această industrie poate crea miliarde de euro, sute de miliarde și poate crea mii de locuri de muncă. De aceea este absolută nevoie să avem această legislație care se referă la drepturile de autor, la transferul de conținut, la schimburile transfrontaliere. și care să elimine diferențele de prețuri, de facturare electronică și care să armonizeze regulile cu privire la TVA constatăm că există greutăți și că este greu să ținem pasul cu ritmul de dezvoltare al pieței digitale. Cred că strategia noastră ar trebui să se concentreze pe activități foarte bine țintite. Protecția utilizatorilor și protecția drepturilor într-un mod armonizat pot de asemenea să contribuie la o mai bună securitate pentru beneficiari. Atunci când vorbim despre contracte online și comerț online transfrontalier, sperăm că diferitele regimuri în vigoare la nivel național în prezent uh, vor fi, se vor apropia, se vor armoniza în sensul uh, respectării legislației europene pentru vânzări. De asemenea, trebuie asigurat uh, accesul uh, simplificat la conținutul online, ceea ce va încuraja diversitatea culturală. Vă mulțumesc pentru atenție. Mrs. Reda. Doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii mei au menționat deja câteva aspecte foarte importante ale pieței unice digitale. Vreau să subliniez și eu uh, că pe lângă acestea mai există faptul că scopul pieței unice digitale nu poate fi atins fără a respecta drepturile fundamentale ale omului. În acest context, pentru grupul meu e foarte important să vedem cum putem îmbunătăți accesul transfrontalier la diversitatea culturală, nu doar într-o manieră comercială, ci și într-o manieră necomercială. De exemplu, atunci când vorbim despre uh, stațiile de emisie radio-TV, regulamentul digital în vigoare se referă la protejarea consumatorilor și a drepturilor publicului. Până la... Și în final vreau să mai uh, amintesc uh, un paradox uh, pe, în legătură cu strategia pentru piața unică digitală. Am ajuns la această concluzie și în alte uh, rapoarte care se referă la proprietatea intelectuală. Și anume, în același timp, Comisia și Parlamentul că se ocupă de intermediari online și cer neutralitate și responsabilitate, cred că neutralitatea și uh, responsabilitatea în acest context nu au cum să se întâlnească, pentru că atunci când ceri unui operator să fie mai neutru, înseamnă că îi ceri să ia decizii mai puțin uh, conștientă în legătură cu conținutul pe care îl difuzează. Dacă le cer să fie responsabil pe de altă parte, ei trebuie să se amestece și să selecteze conținutul. Deci, în evaluarea acestei strategii trebuie să ținem cont de acest uh, paradox și atunci când vorbim despre lumea digitală în general pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim, asta a fost uh, ultima intervenție. Așa că dacă domnul Giambaschi nu mai dorește să intervină, trecem mai departe. Vă mulțumesc. Deci, punctul 32 de pe ordinea de zi unde am luat în considerare un proiect de recomandare privind autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice sau să adere la Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare. Eu sunt raportorul, deci o să-mi dau singur cuvântul și propun ca Parlamentul să consimt la această aderare sau ratificare a Convenției pentru transport uh, prin armonizarea formularelor de contract. Uh, articolul 29 al Convenției conține dispoziții cu privire la alegerea legislației uh, competente și de aceea credem că aceste dispoziții afectează um, achiul uh, obținut prin Convenția Roma, prin uh, regulamentul Roma 1. Totuși, Convenția nu oferă posibilitatea un, ca Uniunea Europeană să devină parte a Convenției, așa că statele membre pot să o ratifice sau să adere la ea fără să reprezinte interesele Uniunii, în conform articolului 2. Deci, în acest caz, competența exclusivă a Uniunii este redusă la o singură dispoziție, iar autorizarea de către statele membre individuale nu va avea niciun efect negativ asupra punerii în aplicare a reglementărilor europene în ceea ce privește materia civilă. Se Uh, permite deci Belgiei și Poloniei să ratifice și Austriei să adere la această convenție. Pe 23 uh, iunie este limita pentru depunerea amendamentelor Amendamentele vor fi admise doar dacă uh, încearcă să uh, contrazică recomandarea raportorului. Dintre membrii rămași în sală, dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Aș vrea atunci să continui cu punctul diverse, punctul 33. Ferrara sau? This point will be... Is she? Oh. Mrs. Doamna Ferrera, ați ajuns la timp. Uh, bine ați venit! We are just at point number 33. Am ajuns la punctul 33, care se referă la propunerea de directivă, modificând directiva 2011-16 privind monitorizarea schimbului automat de informații în domeniul impozitării. Si, grație, președinte, mi scuso. Mulțumesc. Mă scuzat pentru întârziere, însă de multe ori se suprapun reuniunile comisiilor parlamentare și e greu, e practic imposibil să fii prezent peste tot. Parlamentul suedez a trimis un aviz motivat în legătură cu propunerea de eh, directivă pentru a modifica directiva 16 pe, pe 2011 privind schimbul automat de informații în sectorul fiscal. Pentru respectarea principiului de subsidiaritate trebuie să examinăm <laughs> acest aviz, însă textul primit în suedez, o limbă pe care eu nu o cunosc. N-am reușit să obțin nici măcar o traducere așa, din politețe. Mă scuzați. Foarte puțin mai rar mi s-a făcut semn. La secretariat mi se spune că această chestiune ridicată de Parlamentul suedez privind propunerea de directiv, se spune că aceasta depășește limitele necesare pentru atingerea obiectivului, mai ales prin faptul că le cer autorităților naționale să furnizeze informații fiscale de până acum 10 ani. Bineînțeles, înainte de a continua cu procedura care ne revine nouă, aș vrea să am acest text tradus în limba italiană pentru a mă putea pronunța în cunoștință de cauză. Mulțumesc. Uh, so uh, we postpone this point to, uh, to a further Bun, atunci amânăm uh, acest punct pentru o întâlnire viitoare. În acest caz am uh, încheiat. Următoarea întâlnire va fi la Bruxelles pe 13 iulie și 14 iulie. Vă mulțumesc că ați participat astăzi. La revedere!